Punctul 1. Ordinea de zi va fost uh, distribuită. Este adoptată. La punctul 2 avem uh, comunicările președintelui. Ca de obicei, reuniunea noastră este transmisă prin uh, internet, așa că vă rog când luați cuvântul, nu uitați să zâmbiți. Și a doua comunicare este următoarea. În dosarele dumneavoastră veți găsi comunicarea elaborată de secretariat uh, cu privire la uh, participarea organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali în examinarea dosarului privind Fondul Social European. Și de altfel, uh, partea a doua a acestei reuniunea comisiei se va dedica acestui subiect. La punctul 3, discutăm despre coordonarea sistemelor de securitate socială și a regulamentului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a regulamentului. Este vorba despre un text foarte important în care vom uh, examina amendamentele. Avem 24 de astfel de amendamente care au fost uh, prezentată pe marginea raportului domnului Cabrnoch. Uh, și, de altfel, și dumnealui uh, a depus 10 amendamente. Domnule raportor, aveți cuvântul. Știu că toți raportorii uh, din umbră nu sunt prezenți, dar sper că vor veni atunci când trebuie să ia cuvântul. Domnule Cabernoch, aveți cuvântul. Mulțumesc doamnă președinte. Aș vrea să vă reamintesc că înainte de voturile de mâine trebuie să discutăm 24 de amendamente. Am primit uh, informația că 4 sau 5 dintre acestea au fost retrase. Așadar, ne aflăm în situația în care vom uh, vot, voi propune votarea împotriva a două amendamente depuse de vicepreședintele Thomas Mann. Toate celelalte amendamente le voi susține. Amendamentele domnului Mann sunt doar amendamente lingvistice, așa că aș vrea să-l rog să aibă în vedere retragerea acestora dacă este posibil și apoi, uh, cu conștiința curată, voi putea să susțin și celelalte amendamente. Mulțumesc pentru sprijin. Doamna Isair. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul uh, urmărește îndeaproape liniile Consiliului și în calitate de raportor din partea PPE nu am nimic împotrivă cu excepția amendamentului 27. Nu sunt sigură dacă a fost retras sau nu, însă la amendamentul 27 avem un minus. Aceasta este linia grupului nostru. A fost retras. Atunci, din partea noastră aveți un plus la toate amendamentele. Mulțumesc. Domnul Ovir. Doamna Ovir. Îmi cer scuze. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt pur, uh, purtătorul de cuvânt din partea ALDE. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru cât de repede a lucrat. Și uh, prin uh, ceea ce a făcut ne-a inspirat pe toții în uh, activitatea noastră. Ieri am discutat despre aceste sugestii la ALDE, iar grupul nostru este de acord cu ceea ce spunea Milan. Există câteva propuneri de amendamente pe care nu le vom susține, însă toate celelalte sunt în concordanță cu ceea ce s-a discutat în Consiliu. În ceea ce privește aspectele lingvistice, nu are rost uh, să discutăm Unora le place roșu, unora le place albastru, dar în unele cazuri ambele culori sunt ok. Așadar, vom susține acest regulament mâine la vot. Mulțumesc. Domnule Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate Milan, avem întotdeauna cam aceleași idei ai spus că ți-ar plăcea să-mi retrag amendamentele. În ceea ce privește numărul 29, ai spus că e vorba de niște diferențe lingvistice care nu sunt atât de clare. Eu m-am gândit că, de fapt, se aliniază cu ceea ce apare înainte. În a doua poziție, dacă te uiți la numărul 17 în comparație cu 18 al colegei Iuta Steinruck, observăm că, de fapt, acestea sunt identice. Adică, dacă spui da pentru 18 al Iutei, nici amendamentul meu nu e foarte departe de același. Aș putea să retrag amendamentul 17 pentru colega Steinruck, nu ar fi o problemă. Nu știu care e poziția ta pentru amendamentul 18, dar eu cred că tendința este una bună. Poate Iuta a primit deja un răspuns negativ sau nu. Milan, poate ai putea să ne dai niște explicații. Mi-ar plăcea foarte mult. Pentru că ideile sunt cam aceleași în ambele amendamente. Domnule Sercas, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am discutat acest dosar de mai multe ori și, așa cum știe și Milan Cabernoch, în grupul socialiștilor suntem foarte mulțumiți de activitatea sa și de raportul său, pentru că preocupările noastre au fost luate în considerare, iar amendamentele colegilor noștri au fost integrate în raport. Așadar, după cum puteți vedea de pe lista de vot, 18 uh, devine caduc, uh, la fel și celelalte care coincid cu acest amendament. Oricum, două probleme importante vor fi rezolvate prin aceste modificări. Prima se referă la uh, lucrătorii um, care vor fi uh, protejați și care au acum o bază clară pentru activitatea lor. Și cred că acest lucru va conferi mai multă certitudine juridică iar uh, lucrătorii angajații nu vor mai fi lăsați în mâinile angajatorilor care încearcă să um, aranjeze sistemele de securitate socială după bunul plac astfel încât să avantajeze companiile aeriene și nu lucrătorii. Apoi rezolvă și problema lucrătorilor uh, independenți care lucrează transfrontalier. Noi ne vom asigura că urmăm aceeași linie și că lucrăm împreună, astfel încât să avem un acord în primă lectură. Uh, ce de la Comisie avem alături de noi un reprezentant al Comisiei care dorește să intervină. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum s-a spus deja la ultima reuniune, suntem foarte recunoscători acestei comisii pentru um, cât de repede a lucrat și sperăm, de asemenea, că vom ajunge la un acord în primă lectură. Acest lucru este foarte important pentru cetățenii vizați uh, care sunt afectați de, de această modificare a regulamentului. Mulțumesc! Mulțumesc! Doriți să mai spuneți ceva? Domnule Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că îmi dați voie să mă exprim pentru a doua oară. Tocmai am discutat cu doamna Iuta Steinruck. A retras amendamentul 18. Milan, am făcut o comparație cu amendamentul tău numărul 16. 17 și 16 sunt la fel, așa că nu văd niciun fel de problemă. Așa că nu mai trebuie să apară cuvintele acolo, devine caduc dacă se adoptă. Tocmai de aceea am vrut să mai iau cuvântul, doamnă președinte. Apoi, la 29. 28 nu e departe de 29. E vorba despre niște schimbări lingvistice. Dacă acolo apar cuvintele if adopted, nu cred că nu e nicio problemă. Nu îmi retrag amendamentul, însă putem spune că dacă accepti aceste două amendamente, atunci e ceea ce ne dorim. Deci nu am nicio problemă cu acestea. Vă mulțumesc că am putut să mă exprim a doua oară. Mulțumesc. Dacă înțeleg bine, nu vă retrageți amendamentele, însă considerați că devin caduce dacă amendamentele raportorului uh, sunt adoptate, ceea ce înseamnă că amendamentele dumneavoastră vor fi mai puțin îndepărtate decât text, decât cele ale raportorului. Acum e o problemă de ordine pe lista de vot, nu-i așa? Domnule raportor, aveți cuvântul pentru a încheia această discuție. Înainte de asta însă, aș vrea să vă spun un lucru. În uh, plenara comisiei va trebui să încercăm să evităm dezbaterile între inițiați, dacă vreți. În comisie, atunci când raportorul se referă ca un uh, insider uh, împreună cu raportor din umbră, nimeni de aici nu știe ce s-a discutat. Ori această legislație este una care pe fond ar putea să ne preocupe pe toți. Și la un moment dat cineva ar trebui să le explice tuturor colegilor care sunt mizele negocierilor și care a fost obiectul negocierilor. Bineînțeles, nu mă refer la ceea ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise, dar până la urmă este vorba de un act de negociere care nu s-a întâmplat în cadrul plenarei comisie. Ați putea să ne spuneți, domnule raportor, care au fost marile uh, linii ale negocierii? Poate cu Consiliul au, au trebuit făcute niște ajustări. Și ne puteți spune care au fost aceste negocieri, pentru că vrem să știm și noi unde ne încadrăm. Îmi cer scuze că vă retransmit mingea la fileu, însă, dintr-un spirit de transparență, ar fi mai bine să știm ce s-a întâmplat decât să se, ni se spună doar a existat un acord cu raportorii din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să vă pot spune că nu s-a schimbat nimic important în propunere de la ultima noastră discuție în această comisie. Eu nu pot acum decât să repet ceea ce am spus la momentul respectiv. Amendamentele pe care le-am uh, prezentat se încadrează în trei teme. În primul rând este vorba de definirea criteriilor în cazul uh, în care o anumită persoană nu își uh, îndeplinește o parte din activitate într-un stat membru, ci în mai multe state membre. Într-un astfel de caz, lucrurile sunt destul de complicate. Poate că persoana locuiește într-un stat membru, lucrează într-un alt stat membru sau poate că lucrează în mai multe state membre și, și trăiește într-un alt stat membru sau în unul dintre cele în care lucrează. Uh, și uh, de aceea, propunerea noastră prezintă clar uh, criteriile legate de ce se întâmplă în astfel de cazuri și asta în special în cazul lucrătorilor transfrontalieri. Un alt uh, domeniu de interes este cel legat de stabilirea biroului înregistrat sau al locului de activitate în cazul echipajelor aeronavelor. De exemplu, uh, trebuie stabilit sau este foarte greu să stabilești care este locul de desfășurare a activității acestor persoane sau locul înregistrat de desfășurare a activității. Și uh, aceasta este și înțelegerea Consiliului și este vorba de criteriul uh, locuinței adică locul sau aeroportul în care membrii echipajului aterizează sau decolează cel mai frecvent sau uh, locul în care trăiesc, în care locuiesc. Și al treilea subiect se referă la beneficiile de șomaj pentru lucrătorii transfrontalieri, adică persoane care lucrează într-un alt stat membru. Însă acest lucru se uh, aplică doar lucrătorilor independenți diferite state membre au legislații diferite în acest domeniu legislații uh, care se aplică celor care lucrează independent să spunem că lucrează într-un stat membru, după care, la sfârșitul activității, se întorc în statul membru de origine. Și atunci întrebarea se pune dacă primesc beneficii de șomaj în țări precum uh, Belgia, Spania, Franța, Cipru, Letonia, Portugalia, Regatul Unit și alte țări. Nu există o astfel de schemă care să acopere prestațiile de șomaj pentru aceste persoane liber profesioniste sau independente. Așadar, am abordat și acest subiect și am propus o soluție timp de 2 ani, după care o vom revizui pentru a vedea dacă funcționează sau nu în practică. Ne-am întâlnit cu reprezentanții președinției de mai multe ori ne-am întâlnit cu raportorii din umbră și am clarificat uh, toate aceste aspecte. Această legislație este una destul de tehnică și de aceea mă bucur că, cu sprijinul Secretariatului Comisiei, am reușit să elaborăm această propunere care sper că va fi susținută. Mulțumesc, domnule raportor! Este o legislație tehnică, însă, în timpul întâlnirilor noastre cu președinția daneză, am observat că există anumite mize legate de calitatea legislației privind securitatea socială. Cred că discuțiile pe care le-ați avut cu acești reprezentanți uh, v-au permis să ajungeți la acest uh, rezultat, care, după părerea mea, este destul de pozitiv, pentru că întrunește un acord destul de larg. Acestea fiind spuse, mâine vom avea ședința de vot, iar în plenară vom merge în aprilie. Și cel mai probabil președinția daneză va înregistra un succes dacă totul se întâmplă așa cum am prevăzut. Ajungem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi și îi dau cuvântul raportoarei, doamna Ines Zuber, care va discuta despre examinarea amendamentelor de compromis privind anul european al cetățenilor, care va fi anul 2013 și nu 2014, când va fi anul alegerilor în Parlament. Doamna Țubăr, aveți cuvântul. Obrigada, senhora Presidente. Uh, em relação uh, às, às nossas... Uh... Mulțumesc, doamna președinte. Voi spune câte ceva despre avizul nostru. Se află acum într-un stadiu incipient. Avem peste 90 de amendamente. Am avut o discuție cuprinzătoare pe parcursul căreia am reușit să elaborăm 11 amendamente de compromis, dacă nu greșesc. Acest amendament de compromis arată în felul următor. Acestea modifică regulamentul astfel încât să se ajungă la o luptă împotriva discriminării în ceea ce privește cetățenia europeană, să țină cont de acele grupuri sociale slabe. Amendamentele de compromis se concentrează și pe necesitatea de a pune la dispoziție mai multe informații în ceea ce privește drepturile cetățenilor europeni. Vorbim de, despre drepturi sociale în statele membre. Aceste drepturi trebuie să fie gar garantate. Trebuie să fie garantate și pentru cetățenii din state terțe care vin în mod regulat în Uniunea Europeană. O altă chestiune importantă legată de aceste amendamente de compromis e că trebuie să ne asigurăm că există accesibilitate liberă în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă, fără discriminare, cum ziceam. Nu se dorește încurajarea o forței de muncă ieftine. În primul rând le mulțumesc acelora care au venit cu propuneri, mulțumesc grupurilor politice pentru munca pe care au depus-o și le mulțumesc și celor de la secretariat. Mulțumesc! Doamnă Steinrück. Doamna Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi țin locul colegei mele Brigitte Sipol, care nu a reușit să ajungă alături de noi. În primul rând îi, îi mulțumesc doamnei raportor, care a muncit mult să ajungă la aceste amendamente de compromis, care sunt importante și le sprijinim și noi socialdemocrații. Am discutat cu uh, raportorii din umbră și am ajuns la un uh, consens în ceea ce privește dreptul la nediscriminare, informarea tuturor cetățenilor cu privire la drepturile lor, precum și la o punere în aplicare corectă a legislației europene. Apoi, trebuie să fie mai bine protejate drepturile sindicatelor și drepturile angajaților. Suntem de acord cu toate acestea. Ce nu e prea bine e faptul că uh, unele amendamente de compromis nu intră destul în detalii pe anumite teme și ar fi dorit să se intre mai mult în detalii în ceea ce privește, de exemplu, grupurile dezavantajate, cum pot fi acestea informate și ajutate, apoi și problema cetățenilor de etnie romă și a muncitorilor detașați. Acestea nu apar, nu sunt adresate foarte clar în în amendamentele de compromis. În rest, noi, socialdemocrații, putem să sprijinim aceste amendamente și încă o dată mulțumesc în numele colegii mele pentru munca depusă. Domnul de Becker. Și eu aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru că a condus acest proces care a fost unul de succes. Din nou ne ocupăm de cetățenia europeană și în același timp uh, ne ocupăm de participarea cetățenilor. Vorbim despre un uh, sistem foarte complex și există diferite perspective aici. Totul s-a putut uh, rezolva într-un mod prietenos. Există 12 amendamente de compromis, dacă nu greșesc, pe care le sprijinim Mulțumesc încă o dată pentru această muncă importantă. Cred că a dus spre un final fericit. Comunicarea spre cetățeni, aceasta este foarte importantă. Trebuie să fie foarte clar că cetățenii europeni au aceste drepturi și ei nu le cunosc destul de bine. Noi trebuie să ne ocupăm de, ace- de acest aspect astfel încât ei să-și cunoască drepturile. Mulțumesc! Doamna Harkin are cuvântul. Mulțumesc, foarte pe scurt, doresc și eu să-i mulțumesc doamnei raportor pentru cooperarea excelentă. Am reușit să ajungem la un consens până la sfârșit și am sprijinit ideile excelente care apar în acest raport. Este un raport foarte proactiv, trebuie să ne asigurăm că cetățenii într-adevăr își cunosc drepturile și așa mai departe. Cred că, așa cum a spus și antevorbitorul meu, este o oportunitate foarte bună astfel încât cetățenii europeni să înțeleagă măcar câte ceva din beneficiile pe care le au ca cetățeni europeni. Încă o dată felicitări doamnei raportor și cred că am ajuns la niște compromisuri bune și rezonabile. Mulțumim, are cuvântul acum domnul Papadopoulou. Doamna Papadopoulou. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să, să o felicit și eu pe doamna raportor pentru acest aviz. Sunt raportor din partea Comisiei Libe. Majoritatea amendamentelor din acest aviz merg în aceeași linie cu sugestiile pe care le-am făcut noi. Însă aș dori să discut despre o chestiune. După cum știți, anul viitor aniversă, vom aniversa 20 de ani de la stabilirea cetățeniei europene. Parlamentul European, la 15 decembrie 2010, a votat rezoluția în ceea ce privește drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Atunci s-a folosit termenul de cetățenie în loc de cetățeni. După părerea mea, titlul acestui raport ar trebui să fie schimbat. În loc de Anul European al Cetățenilor, ar trebui să se numească Anul European al Cetățeniei. Deci cred că e ceva important. Pentru că atunci când discutăm despre creșterea gradului de conștientizare al cetățenilor europeni, astfel încât ei să știe ce înseamnă cetățenia europeană, atunci noi ne dorim să includem toate drepturile, dreptul de liberă mișcare în alte state membre, dreptul de a muncii fără discriminare, dar și alte drepturi, niște drepturi care derivă din cetățenia europeană. Vă rog să țineți cont de acești factori și vă rog să dați mai departe această idee de a modifica titlul. Bugetul care este alocat pentru acest an este un milion față de 27 de milioane sau 5 milioane pentru alți ani europeni. Bugetul este unul foarte limitat și chiar dacă avem cele mai bune avize, cele mai bune rapoarte, dacă nu avem finanțarea necesară, nu putem să întreprindem acțiunile necesare astfel încât să se, crea, să se crească gradul de conștientizare al cetățenilor cu privire la drepturile pe care le au și obligațiile pe care le au față de Europa. Vă rog să țineți cont de toate acestea. Mulțumesc. Uh, Madame uh, McIntyre. Doamna McIntyre. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, îmi dau seama că unii cred că un milion nu e o sumă foarte mare. Dar eu mă întreb dacă această propunere vine la timpul potrivit. Dacă ne uităm care sunt dificultățile economice cu care se confruntă acum Europa, gândiți-vă de exemplu la Grecia care suferă de pe urma măsurilor de austeritate sau la Portugalia și șomajul de acolo. Așa că oamenii ar putea să creadă că acest subiect este unul irelevant, care nu ține cont de realitățile care le presupune cetățenia europeană astăzi astăzi. Așa că eu cred că nu ar trebui să cheltuim bani deloc pe un asemenea subiect, dat fiind momentul pe care îl traversăm. Însă, din moment ce tot cheltuim acești bani, cred că scăpăm din vedere niște șanse. Unul din lucrurile care mă întristează și unii dintre dumneavoastră m-ați mai auzit spunând asta e că vorbim despre drepturi, dar aici nu vorbim despre responsabilități. Drepturile și responsabilitățile sunt de fapt două fațete ale aceleași monede. Pentru a fi într-adevăr cetățean, trebuie să-ți înțelegi și responsabilitățile, la fel de bine ca drepturile. Iar acest lucru a fost scăpat de, din vedere în acest raport și în cadrul Comisiei Libe s-a întâmplat acest, același lucru. Cred că am scăpat o mare șansă de a colabora cu statele membre. Majoritatea oamenilor simt că sunt cetățeni ai unei anumite țări, asta înainte să simtă, dacă simt, se simt vreodată ca fiind cetățeni ai Uniunii Europene. Însă lucrul important este să încurajăm cetățenia. E, fie că eu mă simt cetățean britanic, fiecare se simte cetățean al unei anumite țări, însă cetățenia e ceva ce ar trebui să fie încurajat. Ar trebui să lucrăm împreună cu statele membre, să le încurajăm să participe activ în ceea ce privește cetățenia, să își asume responsabilitatea. Cred că acest raport care vine de la Comisie și răspunsul uh, care s-a dat pur și simplu a dus la scăparea de șanse. Domnul Mann se pare că i-a dat uh, un exemplu prost domnului Becker pentru că vrea să revină la cuvânt. Deci, domnule Becker, pentru a doua oară vă dau cuvântul și apoi din nou domnului Thomas Mann. Uh, um vă rog să mă înțelegem. Vreau doar să fac o observație. Uh, mi-am dat seama că au existat niște probleme în ceea ce privește traducerea. Acest lucru nu ne-a bucurat deloc și am mai auzit aceleași probleme și în cazul altor lucrări. De aceea aș fi vrut să ne întoarcem și să vedem de unde vin aceste probleme, pentru că nu e foarte ușor din modul de vedere al felul în care lucrăm. Domnul Thomas Mann are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că în această discuție pe care acum o avem, am primit un exemplu foarte bun despre cum se poate lucra foarte bine în Parlament pentru că am văzut că raportorii din umbră au luat cuvântul. Avem și un grup de, vizi- de vizitatori în această sală care trebuie să vadă modul în care lucrează Parlamentul și cred că a fost foarte bine. Domnul Becker a făcut mai multe cereri în privire cu acest raport. Cum putem să ne asigurăm noi că vom avea mai multe informații la dispoziție? Eu cred că majoritatea nici măcar nu știe că noi acum suntem transmiși pe internet. Deci din afară oricine poate să afle pe internet cum lucrează Parlamentul. Fiecare cetățean are această posibilitate. Și de aceea oricine poate să vadă ce facem noi aici în comisie. Controlul nostru asupra Parlamentului se poate întâmpla și așa. Comisia, Consiliul pot să vadă cum lucrăm noi în Parlament. Și ce am auzit noi acum cred că e foarte important. Am, am pornit de pe poziții foarte diferite și am ajuns în punctul în care raportorii din umbră au lucrat împreună cu raportorii, s-a ajuns la un compromis cu care nu doar, pe care nu doar putem să-l acceptăm, dar care ne și duce înainte. Un punct important al colegului Becker. Drepturi și responsabilități. Ați vorbit despre acestea. Foarte mulți cetățeni nici măcar nu știu drepturile pe care ar putea să le aibă și atunci atunci cum putem vorbi despre o valoare plus valoare europeană? Cum putem să le oferim această deschidere dacă ei nici măcar nu știu ce posibilități au? Și întrebarea e cum am putea comunica mai bine? Cum ne putem noi asigura că acest mesaj pe care, pe care îl transmitem ajunge la cetățeni? Este bine că există Uniunea Europeană, că există diversitate și am ajuns, vedeți, la un compromis. Cred că rezultatul la care am ajuns este unul foarte bun. Până la urmă am reușit cu toții să ajungem la un consens care cu siguranță ne va ajuta, fie că vorbim de o sumă de un milion de euro sau altă sumă. E de ajuns pentru început, dar data viitoare vom putea spune da, totul a funcționat, și sperăm că îi vom avea alături și pe prietenii noștri care de obicei sunt responsabili de partea financiară. Președinta, vă mulțumesc. Uh, foarte venit acest exercițiu de formare în ce privește cetățenia europeană în direct. Uh, Doamne raportor, aveți cuvântul pentru a trage concluziile. Queria agradecer uh, as intervenções de, de todos. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor acelora care au intervenit. Noi nu suntem într-un pentru înlocuirea termenului de cetățeni cu cetățenie. Important e că sub formă se află conținutul. Putem să ajungem la o înțelegere, e o chestiune de consens, însă important e să înțelegem ce se ascunde în spatele cuvintelor. În ceea ce privește informațiile, relevanța informațiilor și cum pot fi acestea diseminate. Amendamentele de compromis merg în această direcție. Există într-adevăr grupuri defavorizate care nu își cunosc drepturile în statele în care aceștia își au reședința. Aceștia nu își folosesc drepturile pentru că nu știu că le au sau se adresează unor persoane care nu cunosc foarte bine situația. De aceea noi credem că trebuie să existe un sistem de informare proactivă. Aceste grupuri trebuie să fie identificate și apoi trebuie să fie informate pe cale digitale, de exemplu. Uh, merci. S'agissant la proposition Madame președinte, bun. Uh, revenind la propunerea doamnei Papadopulo, cred că dumneavoastră în comisie veți fi cea care e responsabilă cu modificarea titlului. Amendamentele pe care le-ați propus dumneavoastră la raportul doamnei Zuber nu uh, aveau această modificare, însă presupun că nu veți uh, revendica patrimoniul sau moștenirea lui Filip Gonzales, pentru că el e cel care introdusese această noțiune în dezbaterea europeană. Bun. Vom avea votul privind avizul mâine în comisie și asta înseamnă că în comisia LIBE veți putea să aveți și avizul nostru. Mergem la punctul 5. Aici îi dau cuvântul doamnei Harkin, care ne va prezenta amendamentele referitoare la propunerea sau proiectul de aviz despre recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în Uniunea Europeană. Doamnă raportor, vă rog, aveți cuvântul ca să ne prezentați amendamentele de compromis. Mulțumesc! Mai întâi vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, am avut o cooperare foarte bună, de fapt nici raportul n-a fost controversat. Am doar uh, patru observații de făcut. Toate sau aproape toate amendamentele au uh, fost binevenite deoarece au adăugat la text. Au fost uh, bune și am încercat să preiau majoritatea ideilor din amendamente, sigur, fără a mă repeta. La 19 Voluntariatul uh, nu este un substitut pentru munca plătită, e foarte important de subliniat acest lucru. Și la F, Îi cerem Comisiei să dezvolte și să sprijine inițiative, însă trebuie să se concentreze și pe extinderea proiectelor deja existente, deci practic nu cerem mare lucru. Spunem pur și simplu că e nevoie de o gamă largă de participanți, iar acest lucru întărește amendamentul. La amendamentul H Cerem Comisiei să facă tot ce poate pentru a sprijini proiectele transfrontaliere, dar cerem și statelor membre să facă același lucru la nivelul lor. Și, în fine, amendamentul de compromis I propune înființarea unei rețele transfrontaliere de organizații de voluntariat. Aici, din nou, am acceptat amendamente care prevăd că noile puncte de contact trebuie înființate doar dacă nu există alte puncte și acest lucru din nou cred că îmbunătățește textul. În legătură cu amendamentele individuale, după cum spuneam, nu le-am acceptat pe toate, din diverse motive. Uh, principalul motiv este că unele sunt deja acoperite în compromis și altele însă nu se potrivesc. Am acceptat uh, un amendament oral. Sper să fiți de acord, colega. Amendamentele 39 și 40 se referă la pașaportul european de competențe. Ei bine, nu pot să accept niciunul dintre acestea două, deoarece pașaportul acesta încă nu există. Noi așteptăm uh, din partea Comisiei Europene o propunere și uh, Um, practic um, va trebui să așteptăm până când acesta apare și de asemenea și cardul european de voluntariat. La amendamentul 52 nu l-am acceptat din simplul motiv pentru că el propune înființarea unui, sau unei rețele de ajutor umanitar. Dar avem deja acțiuni paralele și uh, nu ar fi logic să includem un astfel de amendament aici. Mă opresc uh, deocamdată și dacă colegii au observații de făcut sau sugestii, uh, sunt deschise. Încă o dată mulțumesc tuturor și uh, să știți că am lucrat bine. Mulțumim, doamna Ronțuli este prima. Mulțumesc, doamna președinte, și eu vreau să îi mulțumesc lui Marion Harkin pentru uh, priceperea cu care a tratat uh, aceste compromisuri. Mâine vom vota asupra proiectului de aviz și uh, sperăm să obținem niște valori mai, mai adecvate. Sunt deja 100 de milioane de cetățeni implicați în astfel de activități și trebuie să punem accentul pe cetățenie, pe valori pe care noi le-am apărat întotdeauna. În 2011, anul voluntariatului, am constatat că am obținut uh, rezultate încurajatoare și am putut să obținem și un bilanț al uh, activităților desfășurate. Raportul arată că activitățile de voluntariat ajută la punerea în aplicare a politicilor sociale în Uniunea Europeană și promovează cetățenia. Astăzi, uh, încă nu avem însă un cadru legal pentru reglementarea activităților de voluntariat. Ele nu au recunoaștere necesară, de aceea e important să ne angajăm pe această cale și să eliminăm orice obstacole. Grupul meu sprijină toate cele 10 amendamente de compromis și, după cum ziceam, suntem în acord cu Marion Harkin. Amendamentele 32 și 36 mai rămân încă de lămurit. Așadar, poziția noastră este una pozitivă în legătură cu acest uh, aviz, deși uh, unele lucruri pe care le-au spus colegii uh, ne nedumeresc. Noi nu credem că trebuie criticat uh, pașaportul european de competențe și Sperăm ca toate competențele dobândite în cadrul activității de voluntariat să poată fi adăugate la pașaport. Sunt convinsă că așa putem face recunoașterea transfrontalieră a muncii depuse, așa putem acorda recunoaștere tuturor cetățenilor pentru competențele dobândite în timpul voluntariatului. Și încă o dată mulțumesc raportoarei. Doamna Iaconsari. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Harkin, raportoarea, spunea că n-a fost prea greu să obțină un acord cu privire la acest aviz. Da, dar dacă ne gândim la evoluția demografică și la criza economică, ambele ne duc cu gândul la faptul că ne confruntăm cu provocări noi. Trebuie însă să fim conștienți că nu putem folosi voluntariatul pentru a înlocui munca plătită. Voluntarii au, sigur, și ei responsabilități, însă pentru o muncă reală, pentru o muncă adevărată, trebuie să plătești pe cineva nu poți să te bazezi pe voluntariat uh, ca o înlocuire a activităților plătite. Noi avem nevoie de mai mulți voluntari. În același timp, însă, trebuie să ne asigurăm că există și uh, lucrători uh, specializați, experți, care pot să aibă grijă, de exemplu, de vârstnici și aceștia pot să aibă rol de supraveghere, de îndrumare. Noi sprijinim compromisurile și poate că ar fi bine să ne gândim la un mod prin care acești ani tematici europeni să facă parte dintr-un ansamblu, să facem o legătură de la un an la altul. Adică, după părerea mea, n-ar fi uh, prea înțelept să ne dedicăm atenția exclusiv unei singure probleme într-un an. Ar fi uh, important ca în anul acesta, care este an dedicat îmbătrânirii active, să ne preocupe în continuare sau să ne preocupe deja activitățile de voluntariat. Noi uh, suntem abia la începutul uh, reglementării voluntariatului și cred că libera circulație a lucrătorilor ar crește dacă oamenii s-ar simți pregătiți eh, mai bine din punct de vedere mental să facă voluntariat. Mulțumesc încă o dată pentru acest proiect de aviz. Președinta, mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, dau din nou cuvântul raportoarei. Mulțumesc, doamna președinte. Pe scurt, două observații în legătură cu pașaportul de competențe acesta apare la compromisuri și ne-am gândit să conțină competențele formale și informale. M-am referit la amendamentele 39 și 40, deoarece, în special, amendamentul 40 um, are o legătură cu uh, pașaportul european, dar um, ordinea este inversă. Întâi vom avea cardul european sunt de acord cu legătura dintre anii tematici și, într-adevăr, există o legătură între voluntariat și îmbătrânirea activă. Avem um, tot felul de inițiative pentru cetățenii vârstnici care fac o legătură între cele două. Deci nu am um, omis pur și simplu din atenția noastră o, o temă în momentul în care anul s-a încheiat. Președinte, mulțumesc foarte mult! Bun, acestea fiind zise, mâine vom vota amendamentele de compromis și astfel vom uh, putea permite Comisiei Cult să ține cont și de avizul nostru. Acum ajungem la punctul 6 de pe ordinea noastră de zi. Avem raportul doamnei Iuta Steinruck despre un program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială. Aici am prevăzut un schimb de opinii cu mai mulți invitați pe care să nu-i văd în sală. Donc je vous propose de suspendre nos travaux. Vă propun deci să suspendăm lucrările timp de câteva minute pentru a permite oratorilor să ajungă. Si chacun veut bien rejoindre euh, sa... Vă rog să luați loc pentru a putea relua activitatea. Bien, si nos invités veulent bien prendre... Îi rog și pe invitații noștri să ia loc, astfel încât să putem să începem audierea. În uh, cadrul acestui uh, pachet de negociere a acordului anual cu privire la perspectivele financiare, MFF, avem un text uh, important asupra căruia comisia noastră este, trebuie să facă un raport pe fond. Iar colega noastră, Iuta Steinruck, se ocupă de raportul privind programul Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială. Eu propun acum să îi dăm cuvântul raportoarei și după aceea fiecare dintre invitații noștri va avea cam 10 minute la dispoziție pentru a-și prezenta punctele de vedere ale organizației din care provin. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Äh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mini-audierea de astăzi ne dă posibilitatea de a avea un prim schimb de opinii cu părțile interesate. Le urez bun venit invitațiilor noștri de astăzi. Sunt sigură că în acest schimb de opinii de astăzi vom auzi informații foarte importante pentru documentul pe care îl vom primi tradus în următoarea săptămână. M-am întâlnit de două ori cu raportorii din umbră și cred că Deja am uh, reușit să facem câte ceva pentru a ne îndrepta spre o direcție bună, o direcție comună. Bineînțeles, mai există și posibilitatea de îmbunătățire. Trebuie să recunosc și mă bucur că de aceeași părere sunt și raportorii din umbră. Am citit de mai multe ori această propunere de regulament și încă îmi lipsește următorul fapt lipsește recunoașterea unei plus valori ale acestor trei programe, EURES și microfinanțarea. Vorbim despre niște programe diferite care au niște obiective diferite. Înțeleg faptul că Comisia își dorește o simplificare a muncii, dorește o reducere a poverii administrative, dar totuși nu trebuie să scăpăm din vedere plus valoarea pentru cetățeni pentru cetățenii europeni și acest lucru trebuie să apară încă din titlu foarte puternic. Comisia vorbește despre un program pentru schimbări sociale și inovare, însă ce înseamnă schimbare socială? Pentru că poate să meargă în două direcții. Poate să însemne mai o Europa mai socială, mai multe drepturi sociale, dar poate să vorbească și despre o scădere a acestor drepturi sociale și nu avem nevoie de un asemenea program. Propunerea comisiei este destul de vagă, iar în multe domenii nu este destul de concretă. Comisia are un mare spațiu de manevră în ceea ce privește structurarea programului. Cred că programul ar trebui să fie programat mult mai speci- ar trebui să fie structurat mult mai specific. Programul vorbește despre combaterea sărăciei, condiții de muncă mai bune. Eu cred că nu se face destulă referire la aceste elemente. Nu sunt implicați nici partenerii sociali. ONG-urile nu sunt implicate în implementarea programului, deși sunt o parte importantă a acestuia. Aș dori să rog cer, cercurile interesate să vină cu niște observații, să ne spună ce părere au despre cele pe care le-am spus eu acum, despre structură, despre felul în care au fost alcătuite aceste programe, unde văd ei valoarea adăugată europeană. Ar fi interesant să auzim și părerea specialiștilor care deja se ocupă de mult de acest domeniu, să vedem cum evaluează aceștia programele. Dacă mai târziu va mai fi timp și dacă comisia este pregătită, probabil că aș avea niște întrebări și pentru comisie, însă mai târziu. Uh, alors, je donne tout îi dau în primul uh, rând cuvântul domnului Connie Reuter, care este președintele platformei sociale, care se va ocupa de partea legată de progres. Dar altfel uh, nu vă interzice nimeni să faceți observații generale cu privire la structura acestui program. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație și îmi cer scuze că am sosit puțin mai uh, târziu. Oricum, am o observație de ordin general. În primul rând, atunci când pui mai multe programe la un loc, există riscul să nu faci progrese. Și uh, EURES, Progres uh, sunt uh, programe la nivel european care au avut succes și au, contribuit, au contribuit la combaterea inegalităților, sărăciei și excluziunii sociale și în special pentru progres, cred că nu ar trebui să subestimăm un lucru. Uh, și anume că trebuie să le oferim un sprijin puternic organizațiilor care lucrează în domeniu, pentru că în momentul de față, la nivel european, are loc o dezbatere cu privire la scopul dialogului social și al dialogului civil. În general, instituțiile europene sunt angajate la dialogul social. Dialogul social este foarte bun și frumos, însă uh, este nevoie și de sprijin pentru acele organizații de la nivel local, uh, regional, regional, național și european care realizează activități care nu sunt um, asigurate de uh, organizațiile generatoare de profit sau autoritățile locale. Avem uh, platforma socială care cuprinde 45 de rețele în care avem uh, rețele precum Age sau alte rețele care Uh, combat sărăcia, avem uh, COFACE care se ocupă de mm, uh, combaterea mm, sărăciei, alte organizații care se ocupă de combaterea excluziunii sociale și așa mai departe. Și există și alte organizații care sunt furnizori de servicii sociale, pentru că fără astfel de parteneri nu putem să atingem țintele strategiei Europa 2020. Bob uh, Dylan scânta uh, în 65 uh, că vremurile se schimbă. Așa se întâmplă și acum, mai ales că avem un nou tratat și tratatul de la Lisabona și tratatul nou în negociere. Vă reamintesc țintele Europa 2020. Uneori avem impresia, la nivelul ONG-urilor sociale, că ar trebui să facem un fel de reabilitare a strategiei Europa 2020, pentru că se vorbește foarte mult despre această strategie, se asumă angajamente, dar până la urmă Totul se reduce la consolidare fiscală și măsuri financiare. Așadar, pentru a înțelege scopul acestui program, este foarte important să, reamintim, să ne reamintim obiectivele strategiei Europa 2020 Sigur că în această comisie nu mai este necesar să amintesc efectele sociale ale crizei și măsurilor de austeritate, însă vreau să vă reamintesc obiectivele pentru care avem nevoie de astfel de programe, pentru că inegalitățile cresc, asistăm la o creștere a acestora, iar uh, Comisia a prezentat în decembrie un raport privind uh, șomajul și uh, dezvoltarea socială. Se spunea că nu este vorba doar de o chestiune de interpretare, ci trebuie să ne uităm doar la cifre, doar la statistici pentru a observa că inegalitățile cresc nu doar în Europa și nu doar în țările care au măsuri de austeritate. Așadar, dacă punem cele trei programe la un loc, nu înseamnă că le punem sub semnul îndoielii. Din potrivă, vrem să le valorificăm. Noi nu vrem să le punem la oaltă pentru a le slăbi efectul, pentru că dacă s-ar întâmpla așa, nu am fi de acord. În uh, termeni concreți, referitor la această propunere, avem nevoie de, un, de un regulament financiar solid care să întărească protecția socială, incluziunea socială și lupta împotriva sărăciei. Și de aceea acest program stabilește o prioritate specifică pentru promovarea protecției sociale, incluziunii sociale și combaterea sărăciei, separat de prioritatea acordată ocupării. Există o dezbatere dacă ocuparea este cea mai bună sau singura modalitate de a combate sărăcia, dar cu siguranță, cu siguranță este o măsură importantă, dar nu este singura, iar ONG-urile sociale știu că este nevoie și de alte măsuri uh, pentru a asigura calificarea profesională și reinserarea profesională a lucrătorilor. Este nevoie așadar de măsuri suplimentare. De aceea, noi propunem ca formularea generală politică socială, social policy, care, pe lângă faptul că pune probleme de traducere în diferitele limbi, nu este foarte clară. Și am prefera ca în locul acestei sintagme să avem protecție socială și incluziune. De asemenea, am uh, saluta și am sublinia necesitatea ca organizațiile societății civile să fie implicate în program pe toată durata acestuia. Acum aș dori să vă prezint câte trei propuneri concrete am vrea să alocăm o prioritate specifică promovării protecției sociale, incluziunii și combaterii săr- sărăciei, separată de prioritatea acordată ocupării. Știm că există 20 de milioane de oameni în risc de sărăcie. Cunoaștem obiectivele strategiei Europa 2020, iar săptămâna uh, trecută am uh, salutat uh, faptul că Fondul Social European identifică incluziunea socială și combaterea sărăciei ca una dintre cele 3-4 uh, obiective tematice. Nu trebuie să uităm de aceste lucruri când discutăm despre acest nou program. În al doilea rând, așa cum vă spuneam, am dori ca formularea generică politică socială să fie înlocuită cu protecție socială, incluziune și lupta împotriva sărăciei, pentru că termenul de politică socială este mult prea larg și dă loc la interpretări. De asemenea, s-a pus uh, întrebarea dacă există riscuri de a pierde ceva dacă punem cele trei programe la un loc. Uh, programele anterioare prin care, în care sunt implicați membrii ai platformei sociale au folosit această uh, formulare și se punea întrebarea că de ce, de ce să nu păstrăm această formulare. În al treilea rând, uh, Aș dori să mă refer la participarea organizațiilor societății civile. Alături de mine o am pe colega mea de la sindicate. Ne-am întâlnit la ora 12 la uh, demonstrația uh, Confederației Sindicatelor Europene care a avut loc în fața clădirii Justus Lipsius. Cred că aceasta completează dialogul social și de aceea nu cred că ar trebui să reducem uh, participarea partenerilor sociali în acest program. De aceea insistăm asupra necesității de a implica organizațiile societății civile, ONG-urile uh, sociale în aceste programe pentru că este important să avem o bună guvernanță a programului, vrem să avem uh, uh, să învățăm unii de la ceilalți uh, și să realizăm progrese în materie de inovație socială. Avem impresia că sunt foarte mulți termeni generici care sunt folosiți, mai ales în ceea ce privește inovația socială. Este un uh, lucru fantastic. În 86, în Franța, am auzit pentru prima dată vorbindu-se despre uh, inovație socială și încă în momentul de față tot inovăm. Dar aceasta este, acesta este specificul ONG-urilor sociale. În activitatea lor de zi cu zi inovează. Însă trebuie să știm um, uh, care este diferența între uh, economia socială, întreprinderile sociale, inovația socială, deci între toți acești termeni care se regăsesc în textele comisiei. De aceea, cred că prin acest uh, program am putea să aducem mai multe clarificări tuturor acestor concepte dar uh, per ansamblu uh, participarea ONG-urilor are nevoie de sprijin și de sprijin financiar, iar adesea uh, finanțarea acestui sector nu are deloc legătură cu actele caritabile, din potriva are legătură cu construirea de capacități care nu sunt finanțate de administrația publică și, bineînțeles, toate cu scopul de a combate discriminarea și de a asigura îndeplinirea acestui rol, acestui rol social. Și, în cele din urmă, ar trebui să asigurăm alinierea cu articolul 11 privind dialogul uh, civil din Tratatul de la Lisabona, articol care este adesea uitat. Iar uh, pe ultimul meu slide uh, spun că ar trebui să avem uh, o reglementare financiară solidă care angajează Uniunea Europeană în sensul întăririi protecției sociale, incluziunii sociale și combaterii sărăciei. Și de aceea am prezentat chiar o listă de propuneri detaliate de modificare a programului european pentru schimbare socială și inovație care va, se va derula în perioada 2014-2020. Dacă este uh, momentul uh, schimbării, acum este momentul să um, combatem sărăcia inclusiv, și uh, excluziunea socială. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Cred că aceasta a fost o apreciere generală și probabil că în răspunsurile la întrebările pe care le veți primi veți putea da mai multe detalii cu privire la funcționarea progres, de exemplu și la propunerile dumneavoastră de reînnoire a acestui program. Pentru a intra în uh, dezbatere, voi da cuvântul doamnei uh, Claude de Nastergal din partea EURES, uh, care va vorbi în numele sindicatelor. Merci, Madame la Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc pentru această invitație pe care ne-ați adresat-o pentru a ne exprima cu privire la această propunere a Comisiei și, uh, și pe noi, uh, ca și pe dumneavoastră, ne-a surprins și ne-a interpelat uh, valoarea adăugată a acestei propuneri. Am avut o primă propunere în ceea ce privește cadrul financiar uh, multianual și uh, așteptam anumite detalii, anumite informații. Uh, iar uh, acest lucru s-a întâmplat în momentul prezentării programului de către comisie. Care este pertinența sau relevanța acestei abordări? Ei bine, nu înțelegem în totalitate, însă pe noi uh, ne, uh, noi nu știm exact cum să interpretăm termenul de inovație socială, pentru că vrem să știm ce se află în spatele acestei așa numite inovații sociale primul lucru asupra căruia uh, ne aplecăm uh, în uh, cadrul CES, în baza unui studiu din 2009, se referă la această înțelegere a inovației sociale. Există unele discuții în paralel cu academicieni care ar vrea să facă un fel de tabula rasa al progresului social, social sau ar vrea să facă un pas înapoi. Și, uh, uh, bineînțeles, uh, da, am, a existat o întâlnire recentă uh, cu Banca Centrală Europeană Uh, în care președintele BCE spunea că modelul social uh, este cel care a învins. Uh, Connie Reuter a fost alături de noi la manifestația care a avut loc adineauri la Bruxelles, dar și în alte țări din Europa. A fost o zi de acțiuni europene și am profitat de această ocazie pentru a reaminti valorile noastre care sunt elementul central al bugetelor și acțiunilor acțiunilor desfășurate la nivelul Uniunii Europene. Și, bineînțeles, există acțiuni cu sprijinul Uniunii Europene finanțate de diferite programe. În al doilea rând, aș dori să menționez un alt lucru, și anume că principiul de parteneriat, așa cum se regăsește acesta în fondurile structurale, ar trebui să fie întărit avem astfel de discuții în cadrul uh, discuțiilor despre FSE, dar și într-un cadru mai general. Așadar, ar trebui să existe o întărire a acestui um, element chiar dacă acum există un uh, subiect în dezbatere în Consiliu. Nu există uh, un parteneriat definit nici pentru progres, nici pentru EURES, chiar dacă, din fericire, sunt menționați totuși partenerii sociali. Așadar, este esențial ca acest principiu să fie bine ancorat în program, mai ales dacă acesta va continua să fie promovat. Pe de altă parte, în ceea ce privește EURES, avem uh, câteva observații. Uh, eu am lucrat la CSE și am avut șansa să urmăresc uh, progresul um, EURES din 89 încoace. La momentul respectiv, uh, comisia propunea infobest, adică niște birouri pentru uh, societăți, iar noi ceream niște euroghișee sociale iar rezultatul a fost rețeaua EURES ai uh, cărei principal parteneri sunt serviciile de ocupare și partenerii EURES transfrontalieri. În momentul de față sunt 21 de astfel de parteneri. Și pe lângă uh, serviciile de ocupare de la nivel regional, există centrele de resurse și aceste rețele. Nu vreau acum să refac uh, toată istoria, dar în ciuda unor poziții uh, foarte clare ale Parlamentului, a existat o regresie în ceea ce privește importanța rolului partenerilor sociali și a rolului parteneriatelor EURES transfrontaliere și, uh, bineînțeles, că asta se referă la conceptul de parteneriat într-un nivel, uh, la un nivel mai general. În această propunere globală, pentru că EURES uh, reprezintă o rețea europeană și parteneri transfrontalieri. Iar noi avem două propuneri. Una este foarte bună și anume ca în viitor uh, Uh, la prioritatea numărul 1, FSE trebuie să promoveze ocuparea și mobilitatea. În plus, se vorbește despre întărirea serviciilor de ocupare și a parteneriatelor transfrontaliere în cadrul EURES. Deci va exista principiul parteneriatului, care va fi înscris în Fondul Social European. În plus, uh, există niște comitete de monitorizare și există niște acțiuni participative mai automate și uh, ne propunem să întărim rolul consilierilor uh, EURES. Aceștia sunt consilieri uh, pe contracte colective, dar și individuale, începând cu 90 încoace. Ei sunt consilieri pe probleme legate de securitate socială, de fiscalitate, dreptul muncii, dreptul lucrătorilor care se deplasează în Uniunea Europeană și așa mai departe. Aceasta este o prioritate și în strategia UE 2020 și favorizează mobilitatea. Ce ne nedumerește este că în cadrul acestui program avem uh, partea EURES, dar avem uh, și o componentă de coordonare la nivel european. E nevoie de bănci de date, de coordonare din partea Comisiei Europene, deci banca de date furnizează cererea de muncă, uh, se face o informare cu privire la condițiile de muncă și se acordă formare. Asta înseamnă și uh, participarea unor consilieri, nu știu, cam 500 cred că avem acum. Însă unde nu merg lucrurile, este momentul în care se face articularea celor două componente. Nu știu cum se va face, pentru că uh, nu prea se leagă de rest. De asemenea, în ce privește bugetul, știm, bugetul e nervul războiului, ei bine, pe baza propunerii comisiei, întregul buget actual, adică linii bugetare anuale votate în mod special de Parlament pentru fiecare an, toate acestea ar fi utilizate doar pentru coordonarea europeană. Ceea ce, bineînțeles, că este inacceptabil, mai ales că astăzi știm că nu avem destule resurse bugetare și activitățile derulate de partenerii sociali și de sindicate sunt pur și simplu respinse în comisiile de examinare a proiectelor. Deci aici chiar avem un mare semn de întrebare. Cerem să ni se ofere lămuriri și, de asemenea, nu vrem ca întreaga rețea EURES, inclusiv ceea ce există în fondul social, să fie transferat în acest program. Noi, în acest moment, am prefera ca întreaga rețea EURES să fie preluată în Fondul Social European. Acum, sigur că mai trebuie să definitivăm un mecanism. Știm că Fondul Social European nu poate finanța uh, pur și simplu proiecte europene, dar acestea sunt detalii tehnice. La nivel politic ar fi mai important să găsim de pe acum o soluție. Deci aceasta este o problemă fundamentală și noi credem că rolul EURES în cadrul parteneriatelor transfrontaliere este important. Avem și parteneri sociali cu care trebuie să colaborăm și Înainte 2002, înainte de revizuire, una dintre competențele sau sarcinile noastre era să consolidăm dialogul social. Noi am continuat să o facem, chiar dacă acest lucru nu mai apare textual. Deci noi am uh, continuat uh, pe dialog în cadrul relațiilor transfrontaliere și asta împreună cu serviciile publice de ocupare. Pentru că rețeaua EURES este tot mai deschisă și la serviciile private de ocupare, dar dacă ne uităm pe textul propunerii, vedem că se vorbește doar despre servicii de ocupare, nu se zice de stat, publice sau private. Deci, uh, noi am uh, constatat destule derapaje, am suferit din cauza lor și poate că nu control este cuvântul cel mai bun, dar s-a încercat o verificare a participării serviciilor private de ocupare. Cam atât. Uh, până acum, acestea au fost lucrurile pe care am vrut să le zic și uh, mă alătur observațiilor lui Connie în legătură cu uh, progres. Avem nevoie de un bilanț al uh, progres, să vedem cum a fost uh, utilizat, pentru că el uh, face un mix uh, de uh, componente bugetare și sociale. Noi, oricum, nu mai eram eligibili pe multe. Uh, Uh, mobilitate, egalitatea de gen, formare. Deci, dacă putem să adăugăm aici ceva, să îmbunătățim, ar fi bine. Văd însă că și Coni e puțin sceptic. Cât privește cea de-a treia axă, colegul uh, o cunoaște mai bine decât mine și acolo putem uh, face o legătură cu fondurile structurale și uh, Jeremy, Jasper, de exemplu, programe care încercau să financeze micro-întreprinderile sau IMM-urile sunt bune, însă, după părerea experților, eu cred că acestea reprezentau uh, niște sisteme puțin prea greoaie. Dacă în acest cadru uh, ar putea funcționa mai bine microfinanțarea, ar fi minunat și pentru noi. Dar care este legătura între cele trei axe și o să mă opresc aici, care este legătura? Pe asta trebuie să o vedem și să insistăm. Președinte, mulțumesc foarte mult. Acum îi dau cuvântul pentru a încheia această primă discuție. Îi dau cuvântul domnului Clas Molenar, care este președinte la rețeaua europeană de microfinanțare care ne va vorbi despre axa de microfinanțare din această propunere. Dumnealui probabil că ne va face o prezentare pe bază de marketing. Domnule Molenar, domnul Molenar lipsește și îl încuiește domnul Sorosal. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit. Domnul Molinar, din păcate, e afectat de gripă și n-a putut să participe. Ca să continui de unde lăsase colega mea, dați-mi voi să spun că noi ne regăsim în această propunere. Nu pot să comentez legătură cu complementaritatea celor trei axe, însă pentru microfinanțare și antreprenoriat social, temă cu care temă pe care am discutat îndeaproape cu Comisia, aici ne bucură propunerea. Apreciem că impactul va fi pozitiv. Sigur, um, ne gândim uh, la alternative, de exemplu, antreprenoriat sau uh, oameni care să lucreze pe contul lor propriu ca o alternativă la ocuparea tradițională. Sigur că unii sunt forțați să lucreze pe cont propriu din cauza că nu își pot găsi de debușee. Unii uh, au și activități uh, suplimentare pe lângă sau alții au fost angajați și acum trebuie să își câștige pâinea printr-o activitate de aceasta pe cont propriu sau prin antreprenoriat. Programul uh, conține însă două chestiuni ce ne preocupă. Mai întâi, accesul la finanțare. Pentru uh, antreprenori, pentru cei care lucrează pe contul lor, este un lucru foarte important și uh, poate conduce sau nu la succes. Finanțarea este importantă, însă oportunitățile de a accesa piața, cunoștințele, coachingul, accesul la alte rețele sunt și ele importante. Cât privește accesul la finanțare, noi considerăm că acest uh, program continuă linia propusă de comisie prin facilitatea pentru um, microfinanțare. Deci uh, se permite o modalitate de finanțare mai durabilă pentru antreprenori. Și aici uh, nu trebuie să ne gândim neapărat la oameni care aleg să devină antreprenori pur și simplu, ci oameni care provin chiar din grupul vulnerabile. Sigur că acești oameni au nevoie și de alte servicii, coaching, mentoring, dezvoltare de afaceri, care nu intră în incidența acestei legislații, însă sunt la fel de importante pentru ca ei să poată reuși în activitatea lor și supraviețui. Adică poți să lansezi o afacere, o inițiativă chiar mâine, dacă ai un împrumut Asta nu înseamnă însă că vei putea să susții acea activitate fără un sprijin adecvat. Deci, subliniem nevoia de a asigura o sinergie și o coordonare cu mecanismele existente, cu Fondul Social European și resursele naționale, care îi vor permite antreprenorilor nu doar să acceseze finanțarea, ci și serviciile de asistență, de sprijin care îi permit să-și lanseze afacerea și să o mențină. Așadar, propunerea vine cu un angajament, cu o cerință prin care li se cere finanțatorilor să colaboreze cu furnizorii de astfel de servicii, însă nu este suficient. Trebuie să elaborăm, să dezvoltăm puțin această cerință. Când vorbim despre rețeaua de microfinanțare europeană, să știți că noi reprezentăm uh, ONG-uri, bănci, uh, cooperative, instituții de creditare, tot felul de instituții dintr-o uh, panoplie foarte largă, deci nu suntem un grup omogen, însă cu toții lucrăm cu grupuri vulnerabile care, din păcate, nu se pot baza pe sectorul bancar tradițional, din cauza profilului de risc, a lipsei de experiență și așa mai departe. Deci noi salutăm această axă nu doar pentru că oferă o linie de finanțare mai durabilă pe termen lung, prin continuarea acelei facilități de microfinanțare, ci și pentru că vine cu capacități pentru furnizorii de servicii. Noi am pledat pentru acest lucru de mult timp și chiar dacă existau anumite programe și uh, diverse instrumente înainte, credeam și simțeam că e nevoie de mai mult. Motivul pentru care e important să construim capacități uh, instituționale e important e că am constatat că există o cerere tot mai mare pentru astfel de activități și, în plus, organizațiile pe care le reprezint nu pot să facă suficient uh, față acestei cereri, deoarece nu sunt destul de mature. Uh, ele funcționează de vreo 10 ani maximum și deci nu sunt echipate să facă față acestei cereri care a crescut mult. Vreau să mai adaug că instrumentele propuse mai vin cu un avantaj, după părerea noastră, și anume sunt uh, gestionate la nivel central. Până acum aveam uh, ca interlocutori uh, trei sau patru direcții generale și trebuia să um, vorbim cu toții. Acum însă avem un ghișeu unic la care putem trata și finanțarea și construirea de capacități într-un singur loc. Nu știu dacă combinarea acestor, acestei axe cu celelalte două din program este de dorit din perspectivă globală, însă considerăm că sinergiile sunt importante și ne pare bine că axa este încadrată într-un program mai mare. De obicei, microfinanțarea e lăsată la o parte pentru că nu e nicio problemă socială, nici una de finanțare, ci undeva la mijloc. Deci ne pare bine că facem parte într un program mai larg care permite crearea de sinergii. Vreau să mă refer puțin la serviciile conexe, servicii care um, sunt suplimentare și necesare pentru antreprenori. Credem că se poate face mult mai mult pentru a asigura cooperarea între instituțiile de microfinanțare și furnizorii de servicii de asistență. Noi uh, vrem să insistăm pe acest lucru și considerăm că ideea de gestionare centralizată ne poate ajuta mult. Și, în fine, vreau să mă refer puțin la complementaritatea dintre uh, antreprenoriatul social și microfinanțare. Antreprenoriatul social e încă un concept nou și poate că n-ar fi bine să comparăm mere cu pere. Noi considerăm că microfinanțatorii pot deveni antreprenori sociali ei înșiși, pentru că pot opera pe piață ca o instituție și pot constitui modele, însă nu pot fi uh, văzuți ca un vehicul pentru investiții sau finanțare sociale pe viitor. Ei pot lansa o idee nouă, care poate să devină o întreprindere socială, dar pe alte canale. Practic, uh, instituțiile de microfinanțare nu sunt uh, în măsură să facă față unor uh, activități pe scară largă. Deci e bine să menținem cele două lucruri separate. Din punctul nostru de vedere, ne declarăm sprijinul pentru microfinanțare și pentru schimbări sociale, ca axele acestui program, pentru că astfel sunt tratate două probleme care ne preocupau de mult o sursă durabilă de finanțare sau microfinanțare care permite crearea de noi întreprinderi și de locuri de muncă în Europa și măsuri de construire de capacități care permită maturizarea acestui sector și satisfacerea cererii. De asemenea, câteva observații de detaliu. Dacă ne uităm la bugetul propus, 185 de milioane vedem că sunt alocate pentru această axă din care aproximativ 80 de milioane doar pentru microfinanțare. Se pare că această sumă are un efect de pârghie, un factor de 5, care poate să atragă 500 de milioane. Ni se pare că este puțin cam uh, ambițioasă această estimare, dar uh, să rămâne de văzut. 8 milioane sunt alocate pentru construirea de capacități la instituții și având în vedere că trebuie sprijinite 50 de instituții prin această linie, mi se pare că suma este insuficientă, poate că ar fi suficientă doar pentru 30 sau 20 de instituții. Dar, cum ziceam, rămâne de văzut. Acea țintă de 55.000 de microîmprumuturi, uh, de asemenea, rămâne să se verifice. S-a început deja, însă ar însemna să existe o creștere cu 10% din volumul de microîmprumuturi uh, care se acordă la nivel anual. Poate că aici am putea fi mai ambițioși odată ce uh, găsim finanțarea suficientă pe viitor. În genere, vrem să spunem că Salutăm această propunere, mai ales în ce privește microfinanțarea și, din punctul nostru de vedere, s-a răspuns principalelor nevoi ale acestui sector. Mulțumesc! Merci, Președinta, mulțumesc! Acum o să deschidem dezbaterea, dau mai întâi cuvântul doamnei Moren Chartier și apoi uh, următorilor. Merci, Madame la Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc pentru că ați organizat această audiere și mulțumesc și invitaților noștri care ne-au împărtășit analizele lor. Nu uh, vreau să insist pe faptul că această criză ne obligă să fim și mai eficace în uh, perioada următoare de finanțare Însă, ca o primă întrebare pe care vreau să o adresez invitaților noștri, m-aș uh, gândi la obiective. Vreau să știu dacă toată lumea este de acord cu privire la obiectivele politice fixate, adică integrarea profesională pe de o parte și combaterea sărăciei pe de cealaltă parte. Vreau să știm care este acest răspuns și apoi să trecem la a doua întrebare. Cu toții ne întrebăm dacă parteneriatul, fie că este parteneriatul social, fie că este un alt tip de parteneriat, este bine definit, până unde trebuie să mergem în definirea unui parteneriat social. Aici trebuie să fim foarte clari aici, în Parlamentul European, avem deja un mod de lucru definit, de asemenea și în fiecare stat membru. Aș vrea să știu până unde ați vrea să mergem. Dacă mergem prea departe, oare nu ne-am putea lovi la un moment dat de dificultăți? Nu credeți că e nevoie și de un pic de flexibilitate? E o întrebare. Și cea de-a treia întrebare pe care v-aș adresa-o este n-ar trebui să facem o diferență clară între metodologie, între metodă, pentru că parteneriatul social pentru mine se încadrează la metodologie. Este, cred eu, atitudine firească și normală. Sau obiectivul ar trebui să fie să ne mobilizăm pe proiecte. Vedem bine că pe lângă lupta pentru buget, se duce o luptă și pentru uh, mobilizare și pentru proiecte în teren. Așadar, cum vom trece de la parteneritul social la o mobilizare pentru proiecte? Și, în fine, cred că se subestimează o problemă, și anume importanța formării, a instruirii în tot acest proces. Mă gândesc aici la toate structurile care pot contribui la mobilizare. Și o ultimă, ultimă întrebare. Este vorba despre un lucru pe care nu l-ați menționat. În această strategie noi vrem uh, să găsim niște măsuri cu impact. Cum uh, vedeți aceste măsuri cum credeți că vom putea evalua până la urmă mobilizarea europeană și um, coerența cu strategia 2020? Mulțumesc, doamna Kinga Gönz și apoi doamna Schröter. Eh. Mulțumesc foarte mult, un comentariu și o întrebare pentru experți. Pe de o parte sunt de acord cu cei care au spun că acest nume este unul minunat, schimbări sociale și inovare socială. Însă vedem că e vorba de aceleași programe pe care le-am avut și în perioada precedentă. E puțin ca multă inovare aici. E mai mult sau mai puțin clar ce e această inovare, pentru că avem mai puține resurse pentru programe decât aveam până acum. Ar putea să fie adevărat faptul că resursele nu sunt chiar atât de mici, de exemplu pentru facilitatea de microfinanțare. S-a spus și faptul că programul EURES ar trebui să intre sub uh, un alt program, sub uh, Fondul Social European. Însă nu sunt sigură că aceasta este soluția cea mai bună, pentru că punem diferite tipuri de programe sub incidența Fondului Social European. Ar trebui să fim foarte atenți. Acesta a fost comentariul meu. Întrebarea se leagă mai mult de această facilitate de microfinanțare. Din câte văd eu, urmărind programul încă de la început, observăm că există o dezvoltare diferită depinzând de la stat la stat. Regulamentele sunt diferite în diferitele state. De aceea cred că probabil e necesar ca aceste regulamente să fie mai accesibile să fie mai accesibile potențialilor clienți și de asemenea și nivelul de informare al potențialilor clienți este foarte diferit. Asta depinde de istoria pe care o are microfinanțarea în diferitele țări. Așa că este foarte greu să vorbim despre resurse, dacă acestea sunt suficiente sau nu, fără să vorbim despre regulamente, fără să vorbim despre elementele de formare. Acestea sunt cele care pregătesc climatul pentru microfinanțare, dar și pe potențialii clienți care ar putea să folosească fondurile. Aș dori să știu cum uh, evaluați dumneavoastră acest aspect uh, care ține de legislație în facilitatea de microfinanțare? Vreau să menționez un program inovator care are de-a face cu facilitatea de microfinanțare. Sunt niște inițiative de creere a unor platforme online la care pot să contribuie indivizi care să acorde împrumuturi antreprenorilor prin intermediul instituțiilor de microfinanțare. Vorbim într-adevăr de un program foarte inovator însă acesta nu este accesibil în interiorul Uniunii Europene în multe țări. Vorbim de fapt despre resurse pentru state terțe. Cum credeți dumneavoastră că ar trebui să arate niște schimburi, de, niște modificări de, în regulamente, astfel încât să uh, astfel încât să fie mai accesibilă această facilitate de microfinanțare și în interiorul Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! avoir l'œil rivé sur la montre, ce qui n'est pas la tâche la plus agréable. Mă uit uh, la ceas și văd că nu este tocmai, că nu ne încadrăm uh, tocmai bine în timp, așa că vă rog să aveți intervenții cât mai succinte. Doamna Schroeter și apoi doamna Harkin. Mhm. Ja, ich will mich um, auf drei kurze Punkte. Da, și eu să vreau să menționez trei puncte. În primul rând, am niște întrebări pentru experții noștri. Doamna Steinruck ne-a spus deja că noi, raportorii din umbră, am lucrat deja destul de mult. Există deja o propunere a doamnei raportor prin care să spunem da, ne dorim să, să fie inclus în acest program și principiul parteneriatului. Acest lucru ar însemna că Comisia nu este singură ar însemna că există un sistem de management la nivel european, că aceasta ar fi o organizație umbrelă. Știm care sunt beneficiarii acestui program, iar aceste organizații umbrelă ar trebui să fie implicate atât în ceea ce privește și programul, cât și implementarea. În acest sens, trebuie să existe și cadrul, cadrul potrivit, astfel încât toate acestea să poată să fie efectuate. E nevoie de o comisie care să ne ajute și avem nevoie și de o formulare care să fie comparabilă cu cea pentru Fondul Social European. Care e poziția dumneavoastră în acest sens? Un al doilea punct. Există o propunere din partea sindicatelor în ceea ce privește integrarea EURES sub uh, FSE. Nu pot să înțeleg foarte bine această abordare, pentru că și în ceea ce privește EURES, cât și parteneriatele, vorbim de fapt despre un nivel european și nu despre ceva ce se află la nivel național, iar Fondul Social European se implementează de obicei la nivel național. Apoi, resursele pe care le avem. Rezervele au rămas, resursele au rămas destul de înalte, deși ne confruntăm cu probleme financiare, însă credem că e important pentru că noi ne dorim ca în șapte ani să putem să implementăm proiectele pilot și Comisia trebuie să aibă ocazia de a face acest lucru. M-ar interesa să știu următoarele. Ce părere au partenerii noștri cu privire la aceste proiecte pilot care se inițiază și ce fel de experiențe există la nivel național? Vorbim de un alt concept, vorbim despre niște proiecte pilot care sunt începute, iar prin intermediul regulamentului privind Fondul Social European, acestea pot să fie încheiate cu succes. Ne dorim să avem niște instrumente de a reacționa. E foarte important ca pe perioade de criză să avem o putere de reacțiune, pentru că nu știm ce se întâmplă pe timp de criză. Mulțumesc foarte mult! Doamna Harkin are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Voi vorbi foarte puțin pentru că s-au pus deja întrebări pe care vreau și eu să le adresez. Am ascultat despre participare și despre principiul parteneriatului. Doamna Chartier a pus și această întrebare și întrebarea mea este semănătoare. Care sunt ideile dumneavoastră și cum se poate gestiona această situație? Apoi, microfinanțarea și antreprenoriatul social diferențele dintre aceste două. Am, auz, am avut o discuție pe larg cu raportorii din umbră și țin să vă mulțumesc, doamnă Steinruck, pentru că am avut două întâlniri foarte bune până acum. Care e diferența dintre aceste două elemente? Cum percepeți dumneavoastră această diferență? Sunt ele complementare sau probabil, nu voi folosi cuvântul reguli, dar Poate ar trebui să se folosească mecanisme diferite în abordarea lor. Ați vorbit și despre crearea de capacități pentru furnizorii de, de microfinanțare. Cred că e programul Jeremy sau puteți să-mi spuneți dumneavoastră care e programul. Însă trebuie să vedem care este posibilitatea de construire de capacități pentru potențialii beneficiari. Ați spus că obiectivul propus este destul de jos. Care credeți dumneavoastră că ar trebui să fie sau cât de sus? Apoi, alocarea pe ambele axe, cum ar trebui să arate finanțarea pentru ele, dacă ar fi posibilități de schimbare, care sunt aceste schimbări? Doamna, doamna Deli, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, îi mulțumesc doamnei raportor pentru ceea ce a făcut. În primul rând, foarte pe scurt, sunt oarecum de acord cu uh, CES în sensul că nu este normal să nu avem o evaluare încă. Pentru că astăzi am primit o evaluare a Progres, care are 300 de pagini în engleză, dar nu avem o evaluare despre celelalte programe și cred că ar trebui să o avem pentru a putea face niște anticipări. Apoi, uh, nu trebuie să uităm de sărăcie și de faptul că ocuparea nu este singurul instrument care poate să rezolve problema sărăciei. Există și alte instrumente care trebuie utilizate. Eu aș vrea să vă întreb ce înțelegeți prin inovație socială. Care sunt uh, pistele asupra cărora trebuie să insistăm? Pentru că în momentul de față ne aflăm într-un sistem în care toată lumea vorbește despre inovație socială. În al doilea rând, eu sunt de acord să includem economia socială în microfinanțare. Însă, problema este că în texte scrie antreprenoriat social. Ce înseamnă concret pentru dumneavoastră acest lucru, pentru că vă ocupați de aceste mecanisme? Și voi încheia aici. Am pus deja trei întrebări, deci destul de multe. Și domnul Bular, și eu ar, aș vrea să îi mulțumesc uh, Iutei uh, Steinruck uh, pentru raportul său și pentru modul în care a gestionat întâlnirea raportorilor din umbră. Eu sunt de acord asupra faptului că ocuparea nu este singurul instrument care ne ajută să atingem obiectivele strategiei 2020 și de asemenea sunt de acord cu faptul că pe lângă ocupare există sinergii pe plan medical, social, politică familială, politica legată de locuințe și așa mai departe iar parteneriatul cu societatea civilă, cu ONG-urile, cu partenerii sociali la un nivel mai general, uh, este unul uh, foarte bun. Și cum se definește acest parteneriat local? În ceea ce privește bugetul, aș spune că în linii mari sunt de acord cu orientările actuale Poate însă că ar trebui să favorizăm accesul la primul loc de muncă, accesul la nivel local, în loc să punem accentul neapărat pe mobilitate. Sigur, este un subiect important la nivel transfrontalier, dar mai puțin în ceea ce privește accesul la primul loc de muncă. Accesul la microfinanțare, pe de altă parte, este la fel de important. IMM-urile sunt cele care asigură cel mai mare număr de locuri de muncă și, paradoxal, unele dintre acestea nu pot să aibă acces la microfinanțare. Și cred că acest uh, concept de inovație, pe care nu știm să-l definim foarte clar, ar putea să ne ajute să definim sau să redefinim ce înseamnă o întreprindere responsabilă social. Și nu ar trebui să punem în contradicție rezultatele economice economice ale întreprinderilor respective uh, cu efectele sociale sau cu implicarea socială a acestora. Și aș vrea să întreb pe interlocutorii noștri dacă au aceeași abordare. Cred că inovația Uh, nu uh, trebuie să, să fie un concept foarte limitat. Am putea să reunim, să regrupăm uh, mai multe finanțări în cadrul, program, în cadrul acestor programe. Am putea avea conceptul de ghișeu unic de asemenea, convergența socială uh, poate să fie o pârghie care să promoveze piața internă și mobilitatea. Și am și două ultime întrebări. Una, una se referă la evaluare. Cum credeți că se poate face aceasta până la nivelul uh, întreprinderilor beneficiare ale microfinanțării? Cred că această atribu- uh, atribuție de microfinanțare ar trebui să fie stabilită foarte clar, pentru că profilurile companiilor sunt diferite. Deci cum se face această evaluare? Cum o apreciați? Și apoi există o chestiune care ține de Comisia de Bugete. Am vorbit despre fonduri de coeziune care nu sunt utilizate sau încă nu sunt alocate. Și vroiam să vă întreb dacă nu cumva, prin acest raport, am putea propune să recentrăm aceste fonduri de coeziune pe proiecte prioritare legate de ocuparea forței de muncă. Mulțumesc, doamna raportor. Doriți să interveniți? Vă rog. Ja, vielen Dank. Ja, die, die, die... Da, mulțumesc. Întrebările care au fost ridicate sunt uh, o continuare a ceea ce am discutat până acum. Am câteva întrebări legate de subiectul discriminării. Pentru Connie Reuter e această întrebare. În progres nu mai apare această temă a discriminării. Înainte o regăseam. De ce se întâmplă așa? De ce aparține acum această temă unui alt program, deși noi în această dimineață am stabilit că nu trebuie să pierdem din vedere acest subiect? A doua întrebare, tot pentru Conny Reuter. Ce apărea în vechiul program Progress și acum lipsește și ce pare a fi important? Ceva ce nu ar trebui să se piardă în niciun fel de circumstanță. Apoi, pentru domnul Sorosal, programele în ceea ce privește antreprenoriatul social. Pentru noi e un program nou, e ceva total nou. Ce credeți dumneavoastră, ce fel de uh, lucruri ar trebui făcute în acest sens pentru că propunerea comisiei nu e foarte concretă. Ce fel de linii de credit vedeți dumneavoastră? Ce fel de linii ar fi realiste astfel încât să ducă la concretizarea acestui program? Acestea sunt întrebările mele. Ehm, Vă propun să dau cuvântul uh, interlocutorilor în ordinea inversă. Așadar, uh, voi da cuvântul uh, lui Daniel Sorosal, timp de 5 minute. Okay, a lot of issues to, to deal with. Mulțumesc, avem multe de discutat, în primul rând în ceea ce privește regulamentul. Uh, da, e ceva foarte important faptul că nu există o legislație armonizată în ceea ce privește microfinanțarea. Există diferite organizații în diferitele țări, au un statut diferit și operează diferit. Unele țin de minister, altele sunt supravegheate de Banca Centrală, unele țin de ONG-uri, altele fac parte dintr-un vid legislativ. Așa că, într-adevăr, ar fi un pas înainte. Ar putea să ducă la o creștere a eficacității acestor organizații, astfel încât să se dea mai multe împrumuturi, să fie finanțate mai multe instituții. Însă, ce fel de clienți există? Ce fel de beneficiari fac parte din obiectivul microfinanțării? Ce fel de credite ar trebui să fie date și ce fel de credite nu pot fi acordate. Chestiunea este una critică. Nu, am încerc, nu vrem să nu existe potențial de inovare, dar o armonizare cu siguranță ar ajuta. Și exact această armonizare este un obstacol în dezvoltarea, în dezvoltarea acestui sector. Există noi inițiative, diferite tipuri de finanțare Încercăm să ne imaginăm diferite tipuri de finanțare pe viitor, însă acum nu sunt foarte concrete. E destul de greu să vorbim despre niște, prote- niște potențiale proiecte cu un număr mare de finanțatori. Se pot face aceste lucruri prin activități online, însă nu știm cum să conectăm toate aceste bucățele. Simțim că se poate face ceva, însă nu am ajuns în acel moment. E o oportunitate pe care trebuie să o urmărim. Trebuie pur și simplu să facem experimente. Nu știm încă exact ce, însă credem că cofinanțarea ar ajuta. Probabil s-ar liberaliza resursele astfel încât să ne adresăm tuturor tipurilor de antreprenori, cei care sunt mai puțin clasici. Un comitet director care ar putea fi format pentru gestionarea programelor. Credem că ar fi o idee foarte bună, am sprijinit o asemenea abordare. Apoi, despre ce am mai vorbit? Despre complementaritate între microfinanțare și antreprenoriat social. Am pregărit un text, însă cele 10 minute nu mi-au ajuns pentru a vă, vă spune și despre acest subiect. Există trei idei principale. Microfinanțarea și antreprenoriatul social sunt doi termeni diferiți. Unul dintre ei finanțează noi idei sau uh, sau companii care există deja, iar celălalt, o parte are de a face cu persoane, iar cealaltă cu organizații. Au și puncte în comun. Cineva cu o nouă idee poate să intre în cadrul antreprenoriatului social, dar poate să intre și sub, și sub microfinanțare. Însă odată ce ideea acestuia crește, cresc capacitățile, abilitățile, abilitățile financiare și atunci trebuie să apeleze la același tip de program. Oricum, cred că ar putea să fie un punct de plecare. Prin microfinanțare pot fi finanțați indivizii, antreprenorii, iar prin cea de-a doua parte organizațiile. Și odată ce o idee se dezvoltă, atunci depășește deja acest cadru. Și acest concept este unul vag pentru noi acest concept al antreprenoriatului social, însă abordarea problemelor sociale prin intermediul antreprenoriatului social e o idee bună. Există multe feluri în care se poate realiza acest fapt, însă e greu să facem ca totul să ajungă sub același numitor. Mai mulți oameni care lucrează în asemenea organizații au spus că ar fi foarte bine să se genereze propriile resurse prin diferite tipuri de servicii care ar putea fi puse pe piață. Nu vorbim despre un uh, proiect tipic sau un antreprenor tipic, însă se încadrează dinamicii de antreprenoriat. Însă vorbim de niște tipuri de finanțare care astăzi nu sunt disponibile. Dacă merg la o bancă prin care vreau să finanțez un mecanism care să evalueze impactul social al fondurilor de investiții, în, de exemplu, să spunem, dezvoltarea copilului și educație. Ei, pur și simplu, nu aș ști de unde să încep. Însă aș putea să încerc să vând această idee să spun care e impactul programului meu, ce se va întâmpla. Sunt multe domenii în care am putea să dezvoltăm acest tip de antreprenoriat. Însă nu înseamnă că nu trebuie să încercăm. Mă gândesc, microfinanțarea a fost un concept nou într-o zi, a fost ceva riscant. Am zis, haideți să le dăm niște împrumuturi unor, unor oameni care nu prezentă niciun fel de garanții. În ceea ce privește schimbările acum pe diferitele axe care au fost propuse, așa cum am spus, Construirea de capacități, aceasta a fost propusă. Credem că dacă ne dorim să implicăm 50 de organizații în câțiva ani, atunci pragul care s-a propus e destul de modest. Nu spun că ar trebui să fie dublat, dar probabil ar putea să ne gândim la o rotare de două-trei ori al, a acestor fonduri. Cred că cam atât am avut de spus în acest sens. Apoi, ce înțelegem noi prin antreprenoriat social? Nu prea lucrăm cu această temă, așa că nu știu ce să vă spun. Nu, simtem, nu simțim că este calea pe care trebuie noi să ne dezvoltăm. Evaluarea. E greu de evaluat impactul programelor de microfinanțare. M-am ocupat de așa ceva în trecut. Însă există trei lucruri pe care le putem uh, evalua. Câte uh, locuri de muncă sunt create, cât sunt de durabile și cine sunt oamenii care se află în spatele acestor programe. Cred că atât am avut de spus. Uh, mulțumesc foarte mult. Și acum, uh, doamna Denac Dervan. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebările pe care mi le-ați adresat și la care este dificil să vă răspund într-un timp atât de scurt. Propun să mă concentrez pe trei puncte inovație socială și definiția acestui concept, parteneriat și EUR EURES, în ceea ce privește inovația socială și definiția termenului. Este clar că știm foarte bine ce nu vrem, adică un regres social și uh, sfârșitul modelului social european. Dar știm și ceea ce vrem, pe de altă parte. De exemplu, am putea să facem o legătură cu inovația socială și am putea să stabilim niște condiționalități sociale. Și chiar am uh, discutat despre condiționalitățile macroeconomice în politica de coeziune. Așadar, cerem niște condiționalități sociale care să fie legate de conformitatea cu legislația socială în vigoare. De asemenea, ar trebui să ar trebui ca acest program să fie utilizat uh, pentru punerea în aplicare a agendei sociale, care înainte se numea agenda de politică socială. Deci nu este vorba de elementele care lipsesc și, bineînțeles, trebuie să asigurăm o coerență a acestui program cu alte programe și cu alte fonduri sau bugete care există la nivelul Uniunii Europene. Apoi, pe noi ne preocupă puțin această abordare fragmentată care merge în mai multe direcții, mai ales când vorbim despre politică socială. Și, din fericire, există Parlamentul European uh, care își propune să regrupeze toate aceste programe la un loc. Apoi, uh, în cadrul uh, CES, încercăm să regrupăm dezbaterile și prioritățile. Dar dacă nu vom fi atenți, vom împărți discuțiile, vom fragmenta discuțiile astfel încât nu va mai exista un conținut real al politicii sociale. Fac acum legătura și cu parteneriatul, care reprezintă o prioritate esențială pentru CES. În ceea ce privește incluziunea socială, aceasta nu uh, este asigurată doar de ocupare dar în primul rând de ocupare. Ocuparea este instrumentul principal, pentru că în societatea noastră, dacă nu ai un loc de muncă, nu ești total inclus. Cu atât mai mult, uh, dacă ai un uh, loc de muncă de calitate, lucrurile sunt cu atât mai bine. Deci noi ne luptăm împotriva locurilor de muncă precare Vom continua să lucrăm în acest sens și nu ne vom opune ca ONG-urile să contribuie la acțiunile noastre și invers este valabil. Și bineînțeles, toate acestea cu scopul de a combate marginalizarea și excluziunea socială. Un obiectiv fundamental al strategiei 2020 este reducerea numărului de săraci și um, contracararea creșterii numărului de săraci. Și în acest sens, parteneriatul este un concept foarte util concept care a fost uh, lansat și care apoi a fost uh, a îmbrăcat diferite forme, pentru că există parteneriatul uh, cu statele membre, de exemplu. Noi când spunem parteneriat, ne referim la participarea societății civile, care implică diferiți parteneri, evident, dar pe baza unor reguli concrete, iar aceste reguli se găsesc în fondurile structurale, dar nu sunt suficiente. Așadar, avem nevoie de o definiție clară, cu practici clare, care să fie aceleași în toate statele membre. Și trebuie să existe de asemenea o definire clară a rolurilor tuturor partenerilor, inclusiv organizațiile societății civile, ONG-urile. Și pentru dialogul social, pentru politica de ocupare, partenerii exclusivi care au această competență sunt partenerii sociali. Așadar, insistăm din nou asupra acestui punct, pentru că, din păcate, există anumite tendințe de a-i exclude pe partenerii sociali și de a exclude organizațiile sindicale. Și bineînțeles că asta are legătură și cu măsurile de austeritate luate ca urmare a crizei Știm ce s-a întâmplat săptămâna aceasta în Belgia. A existat o intervenție în forță a unei uh, societăți, uh, a unor lucrători din Germania, pentru că societatea lor uh, se va delocaliza și va, se va muta în altă parte și este vorba de mm, un fel de intrare în forță în incinta societății pentru a recupera materialele. Dar aceasta este situația actuală. Iar dacă nu avem grijă, dacă nu suntem vigilenți în ceea ce privește apărarea modelului social european, și dacă nu suntem prudenți în ceea ce privește introducerea de noi concepte, atunci uh, nu vom avea câștig de cauză. Și, bineînțeles, se va ajunge la schimbări ale sistemelor de pensii, la creșterea vârstei de pensionare și așa mai departe și ar putea să se ajungă la o situație în care să se dorească un sistem de pensii european, deși sistemul de pensii este prin excelență național și solidar. Și am să închei cu un punct foarte important care se referă la EURES și la partea. ați făcut o propunere și anume să existe un fel de comitet care să coordoneze acest program pe care îl discutăm acum. În cadrul Progres nu a existat niciodată un astfel de comitet. A existat un comitet informal, dar acesta nu a durat foarte mult și ONG-urile și partenerii sociale au fost complet excluși din acest comitet. După părerea noastră, uh, este mai important să existe un principiu clar de parteneriat în fondurile structurale. Referitor la EURES, aș vrea să diminuez puțin temerile doamnei Schroeder. Parteneriatele EURES ar trebui să fie reluate în uh, cadrul uh, Fondului Social European, însă dacă aceasta ar duce la o regresie a participării noastre în parteneriate și în rețea în general, atunci nu ar fi bine. Ar trebui să întărim mobilitatea, dar mobilitatea echitabilă. Știți la fel de bine ca și mine că din cauza nerespectării legislației europene, dar și din cauza unor propuneri legislative defectuoase în privința mobilității lucrătorilor din țări terțe, în special lucrătorii sezonieri, și din cauza neaplicării uh, principiului de egalitate de tratament, se ajunge la o dereglare a pieței muncii și se ajunge și la o nerespectare tot mai mare a drepturilor lucrătorilor mobili. EURES este un element care până în momentul de față și-a dovedit eficiența în asigurarea unei mobilități echitabile prin asocierea partenerilor sociali. Mulțumesc acum Connie Reuter. Mulțumesc, voi încerca să fiu foarte succint și să mă încadrez în 5 minute. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Cred că intrăm acum într-o dezbatere care nu este deloc ușoară. Uh, doamna Mora Chartier a vorbit despre obiective. Bineînțeles, uh, toată lumea este pentru eradicarea sărăciei, toată lumea vorbește despre acest lucru, însă suntem departe de a atinge ținta de 20 de milioane. Uh, Apoi, cine s-ar opune incluziunii? Evident că nimeni nu se opune acestui fapt, Există însă un decalaj între săraci și bogați care crește tot mai mult. Uitați-vă la raportul care a fost prezentat de comisie în decembrie privind dezvoltarea socială și ocupare. Cifrele sunt acolo, cifrele vorbesc de la sine și sunt foarte clare. Întrebarea este cum putem să utilizăm un astfel de program, cum putem să-l transpunem în acțiune pentru a obține rezultate tangibile. Partea dificilă se referă la inovația socială Cine s-ar opune inovației? Și totuși, de ce vorbim despre inovație socială? De ce vorbim despre antreprenoriat? Care este contextul? În ultimii 15 ani am discutat cu Comisia despre acești termeni extraordinari. Apoi uh, am să vă amintesc și de flexicuritate sau angajabilitate, dar tot timpul am avut dificultăți în a găsi definiții pentru acești termeni. Poate că sunt uh, puțin naiv, dar am fost surprins când am primit o invitație din partea președintelui Comisiei Europene la o comisie, la o reuniune privind inovația socială. Și când am citit uh, te- uh, textul, era vorba despre mașinile electrice în orașele japoneze și atunci mi-am zis s-ar putea să nu înțelegem același lucru prin inovație socială. Pentru că ce este inovația socială? Este vorba de o nevoie socială, despre excludere, despre discriminare, despre problema migranților discuțiilor uh, um, neoficiali despre șomajul tinerilor. Inovația socială înseamnă găsirea unor răspunsuri cu ONG-urilor și cu partenerii sociali pentru a dezvolta o perspectivă și inovația înseamnă că nu trebuie să repetăm programe care au avut succes acum 20 de ani, ci trebuie să inventăm unele noi. Deci nimeni nu este împotriva inovației, însă trebuie să știm ce înseamnă aceasta. În plus, trebuie să avem politici sociale bazate pe dovezi. Dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în trecut nu am avut astfel de politici balate pe dovezi? Nu aș vrea să intru în această polemică, așa că nu voi spune mai multe. Întrebarea este care sunt țintele noastre. Și să trecem la chestiuni concrete, precum parteneriatul. Poate că nu am fost suficient de clar, însă principiul parteneriatului se referă la un parteneriat în care sunt implicați partenerii sociali, dar și actorii din programele de incluziune activă. Este vorba despre dezvoltarea programelor și despre implementarea acestora, despre monitorizare și evaluare. Și au fost date exemple legate de progres. Într-adevăr, foarte mulți membri au beneficiat de programul Progress iar uh, un beneficiu a fost uh, integrarea în rețele și accesul la clădirea de capacități. Pentru că în Europa există un decalaj uh, între sud, vest, uh, nord și uh, est în ceea ce privește aceste concepte. Poate că unii sunt mai inovatori, alții mai puțin inovatori, însă perspectivele diferă de la o țară la alta și asta am încercat noi să abordăm în cadrul progres. Apoi s-a pus o întrebare legată de ce credem noi despre scoaterea antidiscriminării din programul Progres. Uh, sigur că noi nu am uh, privit acești, această eliminare cu ochi favorabili, pentru că um, toate aceste concepte merg mână în mână. Dumneavoastră ați adoptat o, rezolv, o rezoluție în acest uh, sens privind uh, venitul minim, privind serviciile sociale și antidiscriminare antidiscriminarea celor care se află în afara pieței muncii sau pe piața muncii. Apoi s-a vorbit despre salariu egal pentru muncă egală și așa mai departe. Deci întrebarea este cum putem să continuăm și cum putem să dezvoltăm acest program astfel încât să nu pierdem valoarea adăugată a progres și astfel încât să permitem uh, construirea de capacități pentru a răspunde nevoilor sociale. Acum voi spune câte ceva despre antreprenoriat. Dacă înțelegem uh, acest termen în sensul francez a întreprinde ceva, Evident că nu ne împotrivim. Aceste întreprinderi întreprind ceva pentru a aborda o nevoie socială și uh, dacă totuși uh, printr-o activitate comercială răspunzi unei nevoi sociale, atunci uh, definiția nu este cea mai potrivită. Vorbim despre servicii de interes general și despre rolul nostru în acest domeniu. Și de aceea avem oarecare rezerve. Apoi s-au pus întrebări, în special din partea doamnei Elizabeth Schroeder. Uh, Sigur, în șapte ani, evoluția socială în Uniunea Europeană poate că va avea nevoie de flexibilitate pentru a găsi răspunsuri inovatoare. Însă întrebarea este cine va pilota această activitate? Comisia sau va fi vorba de o coordonare a programelor pe baza unui principiu al parteneriatului care să includă societatea civilă și partenerii sociali? Dacă răspunsul este acesta din urmă, atunci cred că există potențial de inovație și potențialul de a găsi soluții concrete, pentru că acest program are niște obiective pe care le împărtășim și pe, pe care va trebui să îl continuăm. Mulțumesc foarte mult! Zona... Președinte, mulțumesc. Am uh, încheiat. Deși abia am zgriat suprafața acestei problematici, am uh, încheiat totuși discuția noastră pe ziua de astăzi. Cele trei intervenții ne-au uh, adus lumină asupra acestei problematici. Acum o să dau cuvântul raportoarei ca să ne putem poziționa în ce privește programul Comisiei Europene, care ridică numeroase probleme în discuție. Va trebui să vedem cum se pot articula acele trei axe într-un singur document. Doamna raportor, doriți să mai interveniți, dar să nu vă lungiți prea tare pentru că trebuie să trecem mai departe. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc experților și și acelora care au pus întrebări. Am uh, primit informații importante în legătură cu punctele slabe, cu punctele deschise, ce mai trebuie clarificat în definiții, astfel încât tuturor să ne fie mai ușoară munca pe viitor principiul parteneriatului. Cred că e nevoie de el, dar trebuie să fie implicați și partenerii sociali și societatea civilă. Acest lucru a fost confirmat astăzi. Ce e foarte important pentru mine? E importantă delimitarea între diferitele programe. Asta mai ales pentru că exact uh, subiectul EURES ne arată ce gravă e problema și cât de grave pot să fie uh, Uh, consecințele dacă facem greșeli în delimitare. La început mă gândeam și că EURES ar putea fi mai ușor gestionat sub uh, FSE. Însă cu cât ne-am ocupat mai mult de această temă, ne-am dat seama că niște elemente importante din EURES s-ar pierde, de exemplu parteneriatele transfrontaliere. Și asta pentru că diferitele state membre au priorități diferite. La parteneriatele transfrontaliere trebuie să avem niște obiective comune. Dacă nu le avem, atunci parteneriatele parteneriatele transfrontaliere nu vor mai exista, iar acestea sunt foarte importante pentru mobilitate, pentru mobilitatea muncitorilor. Sunt importante pentru muncitorii care nu lucrează în țara natală, ci într-un alt stat membru. E o întrebare centrală și cred că ar fi foarte greșit să renunțăm la acest uh, element de aici, pentru că este foarte important pentru angajați, dar și pentru angajatori. Euh, merci beaucoup. Președinte, mulțumesc foarte mult. Iată că avem un uh, punct de plecare foarte bun pentru lucrările noastre pe viitor. Vom uh, discuta proiectul de raport al doamnei Steinruck în sesiunea noastră din martie. Acum am încheiat cu acest punct de pe ordinea noastră de zi. Mulțumesc foarte mult invitațiilor pentru participare. Trecem la punctul 7 și la noua rundă de invitați. Vom avea un schimb de vederi cu uh, o serie de experți în ce privește Fondul Social European. Înainte de a da cuvântul invitaților, dau cuvântul raportoarei ca să ne prezinte această dezbatere și să ne dea câteva îndrumări pentru discuție doamna Moran Chartier. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc uh, invitațiilor, experților noștri care ni s-au alăturat în această dupămasă. Știu că um, toți colegii mei care sunt interesați de fundul Social European vor fi foarte interesați și de experții din această dupămasă. Vă mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să menționez că evoluția Fondului Social European este foarte importantă și am văzut în dezbaterea anterioară că există o legătură între acest uh, program și obiectivele sale și alte programe. Lucru care demonstrează faptul că inserția socială și cea profesională, pentru că trebuie să distingem între cele două, sunt fundamentale astăzi. Un prim lucru asupra căruia trebuie să reflectăm este eficacitatea Fondului Social European. Și trebuie să analizăm și punerea în aplicare a proiectelor la fața locului. Care este legătura între voința europeană de a asigura coeziune socială, integrare socială și profesională cu politicile pe care le aplicăm la nivel local și cum putem garanta eficacitatea lor? Un al doilea lucru, la fel de important, este următorul. Cu toții știm că clauza de macrocondiționalitate, condiționalitate economică, ar fi putut fi foarte interesantă sau avantajoasă pentru amenajarea teritorială, însă la nivel social ea este inutilă. În schimb, prin uh, prezentările experților vom afla care este uh, Uh, o viziune mai bună sau o viziune mai corectă cu privire la impactul acestor măsuri. În al treilea rând, trebuie să vedem cum putem face pentru a spori competența profesională a salariaților în întregime. Fie că aceștia au un loc de muncă sau nu. Și cum putem uh, face astfel încât uh, tinerii să se califice și să nu mai rămână în marginea societății. Noi, toate grupurile politice, indiferent de culoarea noastră, suntem gata să conlucrăm și să ne aplăcăm asupra acestor chestiuni. Cred însă că acum ar trebui să dăm cuvântul experților noștri ca să avem timp și pentru dialog. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Dau imediat cuvântul domnului Andreas Bartels, care este expert în afaceri europene. Arbeiten vor Fahrt Bundesverband la Berlin. Aceasta este structura pe care o reprezentanți, însă nu cred că germana mea a fost prea inteligibilă. Da, vă mulțumesc pentru introducere. Vă voi spune câte ceva din perspectiva germană astăzi. Am primit sarcina de a spune ce facem noi pe moment în ceea ce privește Fondul Social European și încotro ne dorim să ne îndreptăm. Ați, uh, m-ați întrebat de unde vin, deci vin de la Arbeiter Wolfart, este o organizație mare din Germania, este una recunoscută, mai există și altele, Caritas, de exemplu, care sunt mai mari decât noi, dar avem 1,5 milioane de angajați, deci facem parte din, deci suntem o mare parte din economia socială din Germania. De 60 de ani suntem activi, în ceea avem uh, programe operative din ultimii șase ani și de asemenea facem parte din diferite comitete executive. Cum arată situația în Germania? Știți că ne aflăm în apropierea unui... avem un program operațional mare din care fac parte 16 landuri. La nivel federal există 16, 61 eh, de subprograme de care ne ocupăm în diferitele domenii. Acest eh, tip de fundații au um, un program care are un, um, o denumire foarte interesantă și anume vânt în pupă. Ce, cu ce ne ocupăm noi? Noi ne ocupăm de uh, măsuri care pot fi luate pentru angajați, ocrotirea sănătății, învățarea pe de-a lungul întregii vieți, cum pot fi implementate noi structuri de educare și așa mai departe. Avem diferite teme. Ne ocupăm și de strategii de recrutare și de planificare profesională. Cine folosește ceea ce facem noi? Cei din sectorul care se ocupă de tineri, vârstnici și persoane cu deficiențe. Care este contextul german? Economia socială se află într-o poziție destul de proastă. Cred că nu trebuie să vă spun că schimbarea demografică a atins deja toate landurile. Până în anul 2030 vom avea, cam șap, vom avea nevoie cu, de cu 75% mai multă forță de muncă decât avem acum. Creștem, însă avem uh, puține posibilități de recrutare. În paralel, trebuie să-i menținem și pe cei care sunt deja implicați. Așa cum am spus, noi um, colaborăm cu Ministerul Muncii din Germania, cu ajutorul lui este implementat acest program și am spus și la început că e important, însă cum am pus totul în aplicare, cum uh, punem în aplicare principiul parteneriatului. Ne-am folosit de ajutorul tehnic din cadrul Fondului Social European. Există un, o organizație care ne ajută în, um, în implementarea programului și avem și un comitet executiv care ne ajută. Acestea sunt cele care ghidează programul și vin cu recomandări. Ne spun care e direcția care ar trebui urmată. Tot acest oficiu se ocupă și de supravegherea programului. Mă refer aici la evaluare. Vrem să știm dacă există aspecte durabile și dacă acestea sunt luate în considerare. Volumul a fost destul de mic, am avut 60 de milioane de euro la dispoziție, au existat șase cereri, acum programul a fost încheiat pentru că ne-am epuizat mijloacele. Programele vor continua până în 2014. Sunt peste 100 de proiecte care sunt implementate la nivelul statului. Ce ne-am gândit să facem în runda viitoare? În primul rând, să clarificăm un pic ce dorim să înțelegem sub Fondul Social European. Pentru noi e ca un fel de laborator în care se pot uh, crea noi idei. Pentru noi e foarte importantă alinierea și, de asemenea, și reducerea sărăciei. E o temă foarte importantă și pentru Germania. Acest lucru ne dorim noi să-l realizăm prin intermediul Fondului Social European. Nu ne dorim să ne implicăm în nimic ce se face deja la nivel statal. Ne dorim să ne implicăm acolo unde avem ocazia, unde putem să ajutăm pe oameni să aibă acces la piața de muncă, dar să îi menținem și pe cei care lucrează deja. Și de aici încep și aici se aliniază ideilor cu ideile noastre cu strategia 2020. Ni se potrivesc foarte bine pentru că subiectele sunt tematizate. Suntem foarte atenți și la programele de reformă națională în Germania, să vedem cum arată obiectivele acestora. Ieri am primit o actualizare de la ministerul competent despre cum va arăta programul național de reforme în Germania. Și acolo nu apar, din păcate, lucrurile pe care ni le-am dorit noi. Nu apare subiectul reducerii sărăciei, pentru că, ca și până acum, avem în Germania doar un indicator și tema este cam scăpată din vedere. Apoi, în strategia 2020, unde sunt ramurile care vor crește? pe viitor? Ce trebuie să facem? Ce se va întâmpla din punct de vedere democratic? E importantă ramura de îngrijire a vârst, îngrijirea vârstnicilor. În Europa ne confruntăm cu problema îmbătrânirii populației, deci e important acest subiect, însă și combaterea sărăciei e foarte importantă. Mi se pare foarte important să se țină cont și de acest aspect și acesta să fie menținut în programe. Să trecem acum la elemente macroeconomice. Am spus deja câte ceva. Ce nu ne putem închipui noi e să se facă pur și simplu o reducere uh, atunci când macroeconomia are de suferit, mai ales pentru că noi avem sub supraveghere o anumită grupă a populației. E nevoie de o evaluare a impactului în acest sens. Să ne gândim la programe pentru persoane fără adăpost sau persoane bolnave. Nu putem să nu mai sprijinim astfel de oameni doar pentru că există probleme la nivel macroeconomic. Nu, e nevoie aici de niște, socia- de niște indicatori sociale astfel încât să putem să ne concentrăm pe aceste obiective. Am uh, elaborat un document cu indicatori sociali pentru viitor, pentru că noi credem că nu e îndeajuns să ne concentrăm doar pe factorii economici atunci când vorbim despre împărțirea fondurilor. Principiul parteneriatului, tocmai l-am menționat, e ceva ce e sprijinit din partea noastră. Avem nevoie de partenerii sociali. Ne mulțumește foarte mult faptul că s-a abordat și tema ONG-urilor. Pentru noi acești parteneri sunt esențiali. Altfel nu am putea să colaborăm. Am spus de la început că parteneriatele sunt foarte importante, se vorbește de la același nivel și nu pur și simplu se constată rezultatele. În Germania, deciziile luate de guvern sunt adoptate și după aceea noi avem puține șanse de a ne implica în etapa ulterioară în programe. Apoi ne place foarte mult codul de conduit al comisiei, pentru că astfel poate să fie organizat foarte bine parteneriatul. Trebuie să vedem cum arată exact. Nu avem încă o imagine concretă. Credem că țările partenere se află încă la distanță de acest concept. Din punct de vedere practic, simplificarea e importantă. Apoi, Sumele forfetare, această temă trebuie și ea abordată, e nevoie de flexibilitate în finanțare. Trebuie să vedem care sunt um, țările care au probleme în acest sens. Ajutorul tehnic nu este neimportant pentru noi. Dacă dorim să construim capacități, atunci trebuie să avem posibilitatea de a folosi fondurile care ne stau la dispoziție. Regulamentul trebuie să fie astfel făcut încât nu doar regiunile neglijate să poată profita, ci și regiunile de tranziție. Cam acestea sunt lucrurile pe care ne le închipuim pentru viitor. Avem uh, două domenii mari. În primul rând, în ceea ce privește schimbarea democratică, trebuie să ne ocupăm asupra persoanelor angajate. Apoi, o altă temă foarte importantă este combaterea sărăciei. Trebuie să se întâmple ceva. Voi discuta acum puțin despre investiții și priorități aici. E importantă aici învățarea pe parcursul întregii veți, combaterea sărăciei, îmbătrânirea activă. Avem discuții și cu guvernul federal și și cu Ministerul Muncii pentru moment, însă deocamdată parteneriatul cu guvernul federal încă nu arată așa cum trebuie. Ne dorim ca din partea lor să vină niște semnale mai clare în ceea ce privește regulamentul, astfel încât Germania să nu scape parten- potențialii parteneri. Mulțumesc! Ähm, da, vă mulțumim foarte mult, domnule. Acum îi voi da cuvântul domnului Etienne, secretar general pentru afaceri regionale de la prefectura regiunii Poitou-Charente din Franța. Aveți cuvântul. 10 minute, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. O să încerc să vă împărtășesc din realitatea zilnică a gestionării fondurilor uh, din FSE. Eu uh, vin dintr-o regiune relativ rurală, de dimensiune medie, poate Charont, în care gestionarea fondurilor uh, sunt, se face de stat. Și uh, parte din sarcina de gestionare aparține prefectului pe care eu îl reprezint. Sigur, eu sunt însărcinat cu afacerile europene afacerile regionale, de fapt. Această regiune rurală beneficiază de fonduri din FSE, 5,4 miliarde de euro are Franța și uh, noi avem uh, în jur de 120 ceva de milioane de euro pentru uh, o populație care reprezintă 2,7% din totalul populației franceze. Noi uh, suntem la o medie de 89% din PIB-ul uh, UE, deci suntem uh, preponderent rurali. Facem export prin, uh, prin coniac și uh, de produse agroalimentare. Și noi am fost afectați, ca și alte regiuni franceze, din, uh, de criza care a început în 2008 și uh, creșterea noastră economică a încetinit, mai ales începând cu 2011 vara. Deci putem spune, cu titlul general, că Fondul Social European însoțește politicile franceze și europene și uh, există un contract de încredere semnat de statele membre și de Uniunea Europeană pentru a relansa economic uh, regiunea noastră și pentru a combate politicile ciclice. Cum Franța are un șomaj de 9,3%, noi în Poitou-Charentes suntem uh, puțin sub la 8,9%. Deci aceste milioane de euro, în jur de 127, sunt dedicate formării, instruirii și ocupării în uh, sensul în care uh, îl discutăm aici. Vrem să dezvoltăm crearea de locuri de muncă, vrem să ocupăm uh, populația, mai ales cea din zonele cele mai îndepărtate. Ca să completez acest tablou și să mă încadrez în timp, Uh, noi suntem o regiune mică, însă folosim în modul cel mai adecvat aceste fonduri. Avem uh, o, o rată foarte bună de absorpție și de execuție, deci nu există absolut niciun risc uh, de pierdere a banilor în regiunea noastră. Avem o regiune mică, spuneam, ceea ce înseamnă că Astăzi avem 90 de milioane de euro uh, cheltuite din cele 127. Deci, uh, asta înseamnă că stăm destul de bine. Vedeți, uh, deci, uh, cam uh, acesta, uh, aceasta este situația noastră economică și financiară. Poate că ar fi bine să vă dau eventual și câteva exemple mai târziu în prezentarea mea. Cum spuneam, um, la noi um, hotărârile se iau la nivel național, prin prefecți și um, la nivelul prefecturii se gestionează marea parte a fondurilor acordate. Vrem să atragem populația din zonele cele mai îndepărtate și Um, statul a creat în acest sens acum câțiva ani acel venit de solidaritate activă care permite uh, oamenilor să, oamenilor celor mai săraci să aibă un oarecare venim, uh, venit și să încerce să obțină un loc de muncă, lucru vital. În Franța, acest sistem este administrat de departamente iar în cadrul FSE regional, noi ajutăm cele patru departamente din poitou Charont, cu 3 uh, până la 4 milioane uh, de euro din FSE pentru a pune la punct planuri de reinserție socială, să permitem oamenilor să regăsească un loc de muncă. Și am un exemplu la poitou Maritim. Peste 10.000 de persoane au beneficiat de pe urma acestor acțiuni și 60% dintre ei au uh, reușit să găsească un loc de muncă, ceea ce este o rată destul de rară Spuneam că regăsirea unui loc de muncă ajută la ocupare, dar noi vrem să combatem și abandonul școlar, vrem să îi uh, ajutăm pe toți cei care nu uh, sunt uh, încadrați pe piața muncii să beneficieze de toate aturile. Avem și activități concrete, uh, lucrări interministeriale care se văd și în Poitou Charont. Publicul este mai conștient de importanța școlarizării și încercăm să uh, oferim asistență prin uh, ce numim noi poluri de însoțire, niște centre care oferă asistență. Toate acestea, sigur, prin fonduri de la FSE. Și am reușit uh, ca 90% dintre um, cei din categoria de vârstă vizată să uh, participe la formări și să își găsească un loc de muncă. Am ascultat dezbaterea de mai devreme. Uh, este o cifră de care nu se prea vorbește. Avem 5 milioane de analfabeți în Franța și avem o părticică din ei și în poitou Charente. Noi vrem să le dăm competențe de bază, astfel încât cei care nu sunt uh, instruiți să poată fi uh, însoțiți de un consultant și care să le permită să obțină noi competențe ca să se poată integra pe piața muncii. În uh, Poatușa Rond, uh, pe, F, pe FSE nu avem uh, prea multe priorități. Avem o orientare economică și um, combaterea efectelor economice negative. Vrem o revenire a persoanelor pe piața muncii. Deci mutațiile sau schimbările economice și susținerea pentru persoanele în dificultate reprezintă cam 80% din uh, programul operațional Poitou Charente. 30% pentru schimbări economice și în jur de 58% pentru cea de-a doua componentă. Toate acestea sunt cuantificate și măsurate în programul actual avem uh, ajutor acordat uh, de uh, stat la nivel central, dar și la nivel local. Avem un sistem de formare care a fost instituit acum câțiva ani, o platformă care permite statului să facă un raport anual de evaluare și să raporteze comisiei și permite și un dialog cu privire la gestionarea făcută între nivelul regional și cel național. Cifrele pe care vi le-am citat provin dintr-un uh, program uh, prezaj care încearcă să acorde mai multă vizibilitate rezultatelor obținute prin FEDER și uh, celelalte fonduri europene. Noi și alte regiuni mai mari, precum Ile-de-France, avem cele mai multe proiecte, încercăm să avem cele mai multe proiecte prin care să combatem efectele schimbărilor economice. Avem uh, o componentă și pentru senior, pentru vârstnici și uh, pentru recalificare. Avem 58% uh, dintre acțiunile noastre direcționate în, înspre aceste categorii. Vrem să îi ajutăm pe cât mai mult să găsească un loc de muncă. O treime dintre ei au și reușit. Însă vă dați seama că adesea această sarcină este dificilă. Deoarece timpul se scurge repede, vă mai spun doar că avem uh, câteva direcții în care intenționăm să mergem în următorul uh, cadru uh, FSE, începând cu 2014. Avem trei axe principale. Să-i pregătim uh, pe oameni pentru a face față schimbărilor economice, vrem să-i atragem pe tineri și pe cei care sunt îndepărtați de piața muncii și, în sfârșit, incluziune. Din uh, punctul nostru de vedere, FSE-ul trebuie să rămână gestionat la nivel public și trebuie să se adreseze atât uh, celor activi cât și celor inactivi, salariaților și astăzi structurile deconcentrate îl gestionează foarte bine. Ele sunt mai aproape de teren, de nivelul local și um, ele reprezintă cea mai bună instanță. Avem multe organisme intermediare, poate că aici ar fi bine să încercăm să facem un efort de raționalizare. Cam astea au fost uh, lucrurile pe care am vrut să le spun. Rămân deschis la întrebări. Aș vrea să mai spun doar că insistăm pe controlul sau pe simplificarea controlului formal al acestor programe operaționale derulate prin FSE. Obiectivul este să securizăm utilizarea fondurilor europene pentru proiecte și mari și mici și colegul german a menționat acest lucru mai devreme. De ce? Uh, deci este nevoie de un uh, ghid de gestiune din partea Comisiei pentru că trebuie să putem uh, măsura mai bine rezultatele obținute. Știu că adesea este dificil să măsori și să ții cont de toate rezultatele și evoluțiile pe piața muncii, dar există indicatori și ne permit să facem acest lucru. Și, în fine, de ce nu am putea extinde FSE-ul și uh, aici mă gândesc la programul european de acordare de alimente pentru cei mai defavorizați. Aș vrea ca inițiative de acest gen să fie mai bine cunoscute și mai bine legate de FS și, de ce nu, mă gândesc și la Fondul European de Ajustare la Globalizare. Nu este suficient utilizat și poate că ar fi uh, interesant să ne imaginăm o legătură între acestea și viitorul uh, program operațional. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Etienne. Ähm, Vă mulțumim mult, domnule Etienne, și acum avem un al treilea expert pe căruia îi, urmez, îi urez bun venit, domnul Adam Kulman, care vine de la Open Society Institute din Budapesta, Ungaria. Aveți cuvântul și aveți și dumneavoastră 10 minute, pentru că timpul deja ne presează. Așa cum am spus, vreau ca să le spun celor trei experți, experți dacă au uh, și informații în scris, atunci să ni le înmâneze. Știu că doamna raportor este foarte interesată de acest subiect, așa că dacă aveți materiale, vă rugăm să le lăsați secretariatului. Astăzi sau uh, chiar astăzi ar fi cel mai bine, astfel încât să ținem cont și de propunerile dumneavoastră. Și acum are cuvântul domnul Coleman. Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să vă spun câte ceva despre programul nostru. Noi nu folosim uh, fonduri uh, sociale europene, ci suplimentăm acest fond uh, cu propriile noastre fonduri. Noi lucrăm în patru state membre în momentul de față, Cehia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria, de fapt cinci state membre. Îmi voi grupa mesajele în trei categorii. Comisia a făcut o propunere bună care include foarte multe subiecte importante. Credem că unele dintre acestea vor fi sprijinite și de către Consiliu, iar altele vor fi, nu vor fi neapărat susținute de Consiliu. De aceea, în acest sens, Parlamentul va avea un rol mai important de jucat. Pe de altă parte, există unele lucruri care nu se regăsesc în uh, propunere și poate că Parlamentul ar putea să aibă un rol de inițiativă. Mă voi referi în primul rând la primul grup de probleme. Cred că toți actorii sunt de acord că utilizarea integrată a fondurilor și simplificarea utilizării reprezintă soluții de urmat pe viitor. Sunt destul de optimist că și nivelul subregional va fi sprijinit de către Consiliu. Și cred că este important uh, să ne referim uh, la rezoluția Parlamentului European de acum un an referitoare la uh, rolul strategic al Uniunii Europene care a subliniat necesitatea creării unor, unor hărți ale sărăciei și cred că acest lucru este reflectat acum în proiectul de regulament. Acestea sunt uh, primele observații. Cred că eficiența Fondului Social European uh, va fi determinată mai mult de către regulamentul general și nu neapărat de regulamentul FSE. Și de aceea aș vrea să subliniez câteva aspecte care se regăsesc în regulamentul general. Care sunt subiectele importante în proiectul elaborat de comisie și care poate că nu sunt neapărat susținute de colegiuitor, adică de către Consiliu. Mai mulți antevorbitori au vorbit deja despre importanța unei um, ponderi minime pentru FSE și a unei ponderi minime pentru incluziunea socială. Însă nu voi insista asupra acestora, ci asupra condiționalităților ex ante. S-a vorbit foarte mult despre condiționalitățile macroeconomice și cred că este important să avem o imagine clară a diferențierii dintre cele două. Cred că condiționalitățile macroeconomice pot fi periculoase pentru FSE. Pe de altă parte, condiționalitățile ex ante înseamnă că statele membre trebuie să elaboreze strategii sectoriale sau tematice care să susțină utilizarea fondurilor iar acestea sunt foarte benefice pentru îndeplinirea scopurilor noastre. De aceea, cred că acesta este un pas important înainte în proiectul de regulament referitor la incluziunea socială și incluziunea romilor, cred că este important ca condiționalitățile ex ante să fie corelate cu fondurile europene. Nu trebuie să producem doar hârtii, ci trebuie să ne asigurăm că acestea sunt și puse în aplicare. De asemenea, cred că este esențial și important că acest uh, regulament conține garanții instituționale antidiscriminare. Acestea se referă la implicarea organismelor naționale, dar și la îmbunătățirea condițiilor de lucru ale angajaților care lucrează la distribuirea fondurilor europene. Apoi, se spune în regulament că FSE trebuie utilizat pentru promovarea oportunităților egale prin acțiuni specifice. Și sunt de acord și cu cei care au menționat necesitatea construirii capacității partenerilor și necesitatea elaborării unui cod de conduită. În fine, aș vrea să menționez câteva aspecte care ar putea fi îmbunătățite în acest proiect de regulament. În primul rând, referitor la condiționalitățile ex ante, formularea din regulament spune că această strategie trebuie să fie instituită. Nu este clar dacă Comisia poate interveni în acest sens. Cred că ar fi mai bine să se spună explicit că ar trebui să existe un mandat al Comisiei. Incluziunea romilor și incluziunea socială sunt doar o parte din condiționalitățile ex ante pentru incluziunea socială. Există și strategia privind incluziunea romilor elaborată de Parlament și de celelalte instituții iar aceasta trebuie promovată prin educație, ocupare, sănătate și așa mai departe. De aceea, cred că este important să integrăm aspectele incluziunii romilor într-un uh, domeniu mai larg al egalității de șanse și în condiționalitățile ex ante pentru educație, ocupare și sănătate. Aș vrea să vă reamintesc și rezoluția Parlamentului, la care am făcut deja referire mai devreme și care datează din martie anul trecut și care spune că fondurile structurale ar trebui să fie acordate în mod condiționat de eliminarea segregării și asigurarea accesului egal al romilor la serviciile publice. Deci, practic, se introduc aceste condiționalități în fondurile structurale însă Comisia nu a venit încă cu proiectul de regulament. În fine, cred că garanțiile instituționale pentru egalitatea de, de șanse și antidiscriminare ar putea să fie întărite. Ar trebui să existe o asumare a acestor chestiuni legate de egalitatea de șanse în cadrul utilizării fondurilor structurale. Pentru că dacă nu există această asumare, atunci uh, aceste reglementări nu vor fi puse în aplicare. Atât am avut de spus deocamdată și deja am trimis sugestii concrete în scris. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Da, vă mulțumim. Acum le dau cuvântul colegilor. Prima e doamna Gânci, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! M-am bucurat foarte mult să aud aceste comentarii pentru că merg pe aceeași linie pe care mergem și noi în această comisie și în Parlament. Sunt de acord cu domnul Bartels care a spus că trebuie să rezistăm tendințelor Consiliului cu privire la anumite aspecte. Și domnul Culman a spus același lucru. Trebuie să ținem cont de proporția pe care o are incluzi- incluziunea socială. Așa că ar trebui să fim foarte atenți. Cred că toată lumea e de acord în ceea ce privește condiționalitatea macroeconomică. este cea care se adresează celor, acelor aflați într-o situație delicată. Da, e un instrument foarte important pentru reducerea sărăciei. Merge mână în mână cu antidiscriminarea. Raportorul de la LIBE include acum în program și aspectele legate de combaterea sărăciei. Trebuie să vedem cum pot fi armonizate cele două regulamente. Mai există și o legislație generală care ar putea să supună unui risc aceste două acte legislative care sunt uh, sprijinite în comisia noastră. Așa că trebuie să fim foarte atenți, să vedem ce se întâmplă cu această legislație. Principiul parteneriatului este o resursă foarte bună, ați menționat-o, însă nu e de ajuns să avem niște discuții la nivel conceptual. Trebuie să vedem și ce se întâmplă din punct de vedere operațional. E important acest cod de conduită sau sunt importante niște linii directoare. Seamănă foarte mult cu conceptul antidiscriminării. E nevoie din nou de niște garanții la nivel instituțional Acestea au fost menționate de domnul Kuhlmann. De fapt, importantă e implementarea tuturor acestor regulamente. Observăm că de multe ori este foarte greu de depășit faptul că există o lipsă de voință politică la nivel local. Observăm acest lucru, mai ales când vorbim de implementarea acestor concepte. Au fost niște comentarii folositoare pe care le putem uh, include în material, în textul nostru. Vă mulțumesc foarte mult. Cum a spus și Elizabeth, suntem foarte deschiși și primim orice fel de comentarii scrise pe care ne putem baza în procesul început. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Kinga. Acum îi dau cuvântul doamnei Moran Chartier, doamna raportor, pentru că cu siguranță dumnei are cele mai multe întrebări. Aveți cuvântul, dar nu vă pot da mai mult timp. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să le mulțumesc uh, celor trei uh, vorbitori pentru că prezentările lor, lor au fost complementare și extrem de interesante. Nu voi reveni la întrebările pe care le-a pus uh, Kinga Gönz. Voi, Gönz. voi continua însă în același sens. Pentru a fi uh, constructivi, ar trebui să facem un lucru important. Văd că vorbim cu toți despre voința și dorința de a acționa pe teren, însă aveți niște piste pe care ne, ni le puteți da cu privire la indicatorii sociali pe care i-am putea utiliza pentru a măsura eficacitatea acestor politici. Și, de fapt, nu doar pentru a măsura, ci pentru a-i determina pe actorii implicați să fie mai eficienți pe teren și trebuie să facem în așa fel încât fondurile europene să aibă un efect de pârghie? Aceasta este prima întrebare. A doua observație. Am apreciat foarte mult că mai mulți dintre dumneavoastră vorbesc despre importanța unor regiuni de tranziție. Am avut această dezbatere în Parlamentul European și când intrăm într-o politică activă, avem nevoie de niște regiuni de tranziție. Și ne-ați spus cât de multe dosare sunt vizate de Fondul Social European. Acest uh, fond social european nu susține niște dosare enorme, cum sunt cele de amenajare a teritoriului. Adesea, aceste dosare, aceste proiecte nu sunt foarte mari nu presupun o finanțare foarte mare. Și atunci, după părerea dumneavoastră, cum putem să îmbunătățim și să simplificăm această multitudine de dosare cu care vă confruntați pe teren. A treia observație. Pe mine m-a interesat foarte mult ceea ce ați spus dumneavoastră. Ne-ați arătat cât de mult uh, pot să susțină fondurile sociale inovația, pentru că acestea au o funcție de uh, antrenare în raport cu politicile naționale. Cum putem amplifica acest efect? Pentru că fondul social este un laborator de idei noi și poate să fundamenteze politicile statului. Cum putem să creștem și mai mult acest efect sau această posibilitate? Și în al patrulea rând, unii dintre dumneavoastră au spus cât de mare este impactul asupra anticipării. Cred că domnul Bartels a spus că trebuie să păstrăm locurile de muncă. Nu trebuie doar să creăm noi locuri de muncă, ci prin anticipare și formare trebuie să putem să păstrăm locurile de muncă. Și cred că și acest punct este extrem de important. Aveți uh, câteva sugestii să ne dați pentru ca acest uh, program să fie și mai eficient? Atâtea întrebări am avut de pus, doamnă președinte. Um, da, mulțumesc. Și eu aș vrea să pun două întrebări, pentru că și eu sunt raportor din umbră și mă ocup de acest regulament. În primul rând, aș dori să-i pun o întrebare domnului Bartels. Avem un articol, articolul numărul 6, care sprij, ar trebui să sprijine principiul parteneriatelor. E o muncă mare în spatele acestui articol. Există aici o ierarhizare a sprijinirii parteneriatului. Eu văd toate acestea cu un ochi foarte critic. Aș dori să știu care e părerea dumneavoastră. Eu sunt de părere că orice tip de par- orice parteneriat, indiferent în ce stat membru se află acesta, trebuie să primească același tip de sprijin. Nu cred că poate să spună cineva că nu avem nevoie de acest sprijin. Deci fiecare trebuie să-și facă partea din muncă, partea care îi revine. Eu cred că nu ar trebui să se facă niciun fel de diferență în acest sens și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. A doua întrebare eu adresez domnului Etienne. Tocmai pentru că aveți o abordare locală în ceea ce privește Fondul Social European, aș dori să știu ce părere aveți de această inițiativă privind ocuparea locală. Este delimitată în spațiu. Cum evaluați dumneavoastră această situație? Există și acea clauză de 5%. Aceasta, același lucru îl aflăm și îl regăsim și în ceea ce privește regiunile urbane și cred că e importantă din punct de vedere al ocupării. Bun, mai avem pe cineva pe listă? Nu? Atunci fiecare dintre experți are la dispoziție 5 minute, pentru că vrem să putem da cuvântul și comisiei în final. Bun, să începem acum în uh, sens invers, așa facem întotdeauna, așa că primul va răspunde domnul Culman, apoi domnul Etien și apoi domnul Bartels. Aveți cuvântul. Thank you. Um... Mulțumesc. În primul rând, referitor la măsurarea progresului. Întotdeauna ne întrebăm dacă avem nevoie de indicatori sau nu în ceea ce privește incluziunea romilor. Există mai multe posibilități de a, îmbunătă- de a măsura îmbunătățirea situației romilor fără să folosim indicatori. Dacă, de exemplu, folosim harta crizei sau harta sărăciei, putem să observăm cum se îmbunătățește situația în anumite zone sau putem să observăm o îmbunătățire a ratei abandonului școlar în zonele respective. Pe de altă parte, în unele cazuri se dovedește utilă colectarea unor indicatori. Referitor la simplificare, ar trebui ca în regulament să avem cât mai explicit uh, niște prevederi în acest sens. Deja proiectul de regulament conține astfel de prevederi de simplificare, însă există loc de interpretări și atunci autoritățile naționale nu au certitudinea că se pot folosi de toate posibilitățile și de aceea încearcă să nu-și asume riscuri, chiar dacă știu că ar putea să existe beneficii pentru grupul mai larg de beneficiari. Deci cred că ar trebui să existe o formulare explicită în regulament în acest sens, referitor la opțiunile de cost simplificate. Noul regulament face un pas înainte și spune că ratele forfetare nu vor fi supuse auditului. Și în fine, referitor la natura inovatoare a FSE-ului. Uh, deocamdată, cel puțin în domeniul nostru, nu este deloc inovator. Apoi, uh, posibilitatea utilizării granturilor globale se regăsește în regulament. Însă, în niciuna din uh, cele cinci țări în care lucrăm, nu se folosește FSE-ul în granturi globale. Altele folosesc astfel de granturi uh, finanțate de nivelul regional. Deci, chiar dacă există inovație, aceasta nu este finanțată din FSE, cel puțin în țările în care lucrăm noi. Referitor la păstrarea locurilor de muncă, sunt perfect de acord că este un lucru foarte important. Pe de altă parte, uh, șomajul tinerilor a atins 40% în unele state membre și atunci a devenit una dintre prioritățile Uniunii Europene. Iar în rândul romilor, șomajul este de cel puțin 60%. cu mult mai mare decât uh, rata de șomaj în rândul tinerilor în orice stat membru și cred că aceste lucruri trebuie avute în vedere. Și cred că trebuie făcut mai mult pentru a păstra locurile de muncă. je prends le, la discussion. Acum uh, preiau eu ștafeta și din câte am înțeles trebuie să-i dau cuvântul lui Eric Etienne uh, timp de 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Au fost foarte multe întrebări și uh, am lăsat un document scris uh, secretariatului comisiei pentru a fi difuzat tuturor membrilor, pentru că acest document este mult mai bogat decât ceea ce am avut eu timp să spun în 10 minute. Referitor la inițiativa locală, spuneam că în Franța, în Poitou-Charentes, recuperăm cam 80% din FSE iar uh, do- și doar 20% este gestionat la nivel central. Așadar, uh, inițiativele locale se realizează cu partenerii locali de pe teren, colectivități teritoriale, dar și organisme specializate, organisme intermediare. Poate că am trecut prea repede peste acestea mai devreme, dar oricum este vorba de autorități locale care se ocupă de programe de inserție în comune. În situația în care ne aflăm astăzi, nimeni nu se mai interesează de aceste subiecte. Sub vigilența prefectului regiunii se realizează aceste parteneriate locale care se realizează la acest nivel. Așadar, da, această politică este teritorializată și respectă interesul general. Există un principiu de a favoriza inițiativele care funcționează. Au existat și alte întrebări referitoare la indicatorii sociali. Eu vă vorbeam despre indicatori de rezultate sau indicatori de audit. Sau uh, poate că ar trebui să existe niște piste, așa cum spunea doamna raportor. Oricum, nu putem fi mulțumiți de nivelul de orientare pe care îl avem în momentul de față. De aceea trebuie să se identifice niște puncte de orientare pe tot parcursul vieții. Nu trebuie să fie rezervate doar tinerilor sau doar pentru a doua șansă. Trebuie să existe oportunități uh, pentru oameni pe tot parcursul vieții, fie că sunt la începutul școlarizării, fie că sunt într-o perioadă mai târzire a vieții lor și aceasta ar trebui să le permită să aleagă mai bine și ar fi o măsură activă de reducere a abandonului școlar. Iată uh, indicatori utili, cum ar fi numărul uh, persoanelor reinserate sau numărul persoanelor care participă la diverse programe și uh, acestea ne pot da o idee. În ceea ce privește reducerea analfabetismului, avem niște obiective de rezultate. Este foarte greu să ne imaginăm că cifrele despre care vă vorbeam mai devreme vor uh, persista în Franța sau în Poitou-Charentes. Și fac acum legătura cu ce spuneam mai devreme, doamnă președintă, referitor la inițiativele locale. O politică națională încurajează alternanța și parteneriatul între școală și piața muncii. Și cred că, după modelul altor țări, precum uh, Germania, ar trebui să găsim niște mm, soluții. Contractul de profesionalizare, contractul de ucenicie pot să fie niște instrumente la îndemâna colectivităților sau, la, sau a reprezentanților acestora. De exemplu, misiunile locale care cuprind reprezentanți ai comunelor care pot să vândă, dacă vreți, aceste contracte categoriilor celor mai defavorizate. Și, bineînțeles, serviciul public de ocupare trebuie de asemenea să promoveze aceste contracte, iar recurgerea la această alternanță presupune o serie de indicatori. În ceea ce privește simplificarea, Sunt multe de făcut. Bineînțeles, nu trebuie să ne facem de cap cu banii publici, dar în prezentarea mea de mai devreme insistam asupra dimensiunii reduse sau a costurilor reduse ale unor proiecte. Și am regăsit aceste elemente și în intervenția colegului din Germania. Uh, Poate că în aceste proiecte există niște infrastructuri sau niște instituții care nu au toate dotările necesare și de aceea rolul prefectului este să-i sprijine. Și ar trebui să existe niște reguli de simplificare a unor dosare FSE sub un anumit plafon și poate că ar fi o soluție. Vorbeam despre ghidul de gestiune. Uh, care să fie pus la dispoziția celor care propun proiecte sau la dispoziția autorităților de proiect de la nivel regional sau central și acestea ar fi niște soluții ce ar putea fi avute în vedere. Și în fine, ultima întrebare se referea la amplificarea efectului de antrenare sau de multiplicare a FSE. Cu siguranță acest uh, fond are acest efect pentru că ratele de intervenție sunt atractive. În unele sectoare, precum incluziunea socială, am putea să mergem chiar și mai departe și să creștem rata de participare. Am putea chiar să facem niște excepții de condiționalitate. Nu știu, spun și eu. Sau uh, am putea să avem rate variabile, astfel încât să încurajăm și mai multe proiecte scopul fiind acela de a obține rezultate concrete pe teren și de a identifica soluții adecvate. Acestea au fost răspunsurile mele la întrebările adresate. Mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul ultimului invitat, voi uh, profita de absența mea și de poziția de președintă ca să vă pun o întrebare legată de raportul Curții de Conturi. Pentru că Curtea de Conturi din Franța a făcut o analiză a funcționării FSE-ului și a subliniat dificultățile legate de multiplicarea partenerilor aveți comentarii sau reacții în acest uh, sens? Je vais reprendre la parole parce que je crois que la question était euh, Am să răspund la întrebare. În Poatușa Rond există 14 organizații intermediare sau organisme intermediare. În uh, vechea generație a programului operaționale aveam 17. Am încercat să simplificăm lucrurile. Acum ni se cere să raționalizăm și mai mult, să diminuăm și mai mult numărul acestor uh, organisme care intermediază. Trebuie să facem acest lucru. Avem uh, puține, nume, puține priorități fixate. Avem uh, trei axe. Pe acestea le verifică Curtea de Conturi, accesul la piața muncii, incluziunea socială, de pildă. Ei bine, acestea nu trebuie să fie mm, pierdute undeva uh, de la un organism la altul. Noi vrem să măsurăm rezultatele obținute. Există organisme intermediare, precum Maison d'Emploi, care dau rezultate fantastice, altele nu. Așadar, trebuie să identificăm clar bunele practici, cele care funcționează, și să le păstrăm doar pe ele. Și să încercăm să creăm un bazin al ocupării, mai ales uh, având în vedere că ne confruntăm cu șomaș, cu precarizarea locurilor de muncă. Deci avem muncă de făcut. Președinte, mulțumesc. Dar uh, eu mă refeream la critica pe care a făcut-o Curtea de Conturi la adresa gestionării în Franței și dacă ea n ar putea fi utilă și nouă la nivel european în ansamblu. Ultima intervenție, domnul Andreas Bartels. Nu domnul Kulman, ci domnul Bartels. Ok, vielen Dank. Ich uh, möchte gern Mulțumesc. Aș dori să mai spun câte ceva legat de trei domenii. În primul rând, parteneriat, principiul parteneriatului, apoi, um, apoi caracterul pe care îl are Fondul Social European. Doamna Schröder, ce ne-am dorit noi? Ne-am dorit să existe o tratare egală în toate guvernele. Răspunsul a fost unul foarte simplu la întrebarea pe care mi-ați pus-o. Apoi, în ceea ce privește parteneriatele, trebuie să fie foarte clar că atunci când cineva vrea să facă ceva, are nevoie de structuri. Sunt Fondul Social European se folosește astfel încât să existe un fel de continuitate. Noi nu ne dorim să se tot alăture noi actori, pentru că știm deja cum se conduc lucrurile într-un loc, într-un fel bun. De aceea, în cadrul parteneriatelor, trebuie să se vadă unde sunt potențialii actori de care ne-am putea folosi astfel încât să generăm o valoare adăugată în regiunile respective sau în landurile respective. Indicatorii sociali În Germania am încercat să analizăm ceea ce ne-a prezentat guvernul federal, un fond național care ne-a fost prezentat. Putem noi să venim cu noi informații, putem să spunem într-un mod foarte clar exact care este șomajul pe termen lung în regiunea noastră. Da, avem aceste date, le are și guvernul federal, însă nu ni le spune. Pur și simplu se uh, rezumă la ne vorbi de acele domenii în care informațiile sunt ușor de comunicat. Ne spun să avem o parte din oameni care se află în șomaș pe termen lung. Dacă doriți să-i ajutați, să-i scoateți din această situație, atunci trebuie să faceți mai mult decât să luați niște măsuri. Aceștia trebuie să fie consiliați, trebuie să fie ajutați. Și de multe ori acest lucru, acest ajutor nu e doar pentru piața muncii, ci și la un nivel uh, normal. Apoi, o altă temă. Știm că în Germania există foarte mulți oameni care lucrează, dar nu pot să trăiască din salariul pe care le au. E clar că pentru astfel de oameni trebuie să se facă mai multe. Aceștia sunt oameni care au lucrat odată, apoi au ieșit de pe piața muncii, ei trebuie să fie reintegrați. Avem puterea politică de a pune în aplicare aceste fapte, însă e nevoie aici de indicatorii sociali. Trebuie să vedem care este mulțumirea socială în ceea ce privește locul de muncă înainte de o măsură și apoi după ce s-a luat o măsură. Trebuie să vedem dacă măsurile pe care le luăm sprijină evoluții pozitive. Știm că în Germania ne aflăm în urmă, am făcut foarte puține în acest domeniu. În ceea ce privește capacitatea de ocupare, pur și simplu s-au luat niște măsuri care nu au dus la nimic. Acțiunile au fost mult prea puține, astfel încât să menținem oamenii pe piața de muncă. Apoi o ultimă temă despre care aș dori să discut. Eu, ca, eu venind din Germania, am o experiență lungă în domeniul în care lucrez, mă ocup de peste 20 de ani de acest domeniu. Dacă nu suntem în stare să dezvoltăm uh, unele lucruri dacă nu putem să dezvoltăm anumite modele în care tinerii și vârstnicii pot să lucreze împreună, unde este asigurat transferul de expertiză, unde se asigură trecerea spre pensie și ieșirea din viața de muncă, atunci trebuie să spunem că nu se va, lucrurile nu vor avea loc cum ne-am dorit noi în legătură cu vârsta de pensionare. Oamenii se vor pensiona mai repede, nu că ne-am dorit noi, și vor intra mult mai repede în pensie decât am vrea. Iar acest lucru are efecte nu doar în Germania, ci și în celelalte state europene. Acesta a fost doar un exemplu. E nevoie de niște măsuri consolidate. Trebuie să ne gândim cum putem să-i menținem pe oameni pe piața muncii chiar și atunci când aceștia îmbătrânesc. Lucrurile trebuie fi, să fie făcute în așa fel încât să nu existe pierderi foarte mari pe piața de muncă, oamenii să nu fie foarte prost plătiți după o anumită vârstă. Și trebuie să vă spun, din punct de vedere german, în acest sens nu am făcut nimic. Am constatat lucrurile și am spus ce s-ar putea face, însă trebuie să trecem acum la trebuie. Merci de cette conclusion. Președinte, vă mulțumesc pentru aceste concluzii. Din câte am înțeles, acum trebuie să dau cuvântul și Comisiei Europene. Cine dorește? Reprezentantul Comisiei, vă rog. Thank you very much. Uh, my name is Andriana Toșeva and Mulțumesc, mă numesc Lena Toșeva și sunt director la Direcția Generală pentru Muncă și mă ocup de această viitoare propunere legislativă. Particip și la negocierile de la Consiliu. Vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat astăzi aici și ne-ați permis să ascultăm poziția unor dintre beneficiarii noștri, oameni care se află acolo la fața locului și pun în aplicare Fondul Social European. Am uh, notat mesajele clare pe care le-au transmis cei trei colegi cu privire la menținerea uh, cotei minime pentru Fondul Social European. În situația economică și socială cu care ne confruntăm, trebuie să facem multe pentru oamenii din Europa. Toți cei care au văzut uh, prevederile regulamentului comun, știu că acest regulament reprezintă un angajament pentru a continua abordarea dublă, pentru a combate discriminarea și a aplica principiile de egalitate în următoarea perioadă de programare prin toate fondurile. Vom sprijini măsurile acestea prin fonduri de la Fondul Social European. Noi uh, vrem ca parteneriatele să fie sprijinite în toată Uniunea Europeană, însă trebuie să veghem și la sursele sau resursele disponibile. Acea pondere minimă de 25% din FSE este chiar un minim, ar trebui poate să fie mai mare. Suntem pe deplin angajați în vederea parteneriatelor de fiecare dată când putem să o facem și codul de conduită face parte din prevederile comune privind uh, aceste fonduri și uh, noi vrem să atragem uh, pe toți actorii, chiar cei de la fața locului, care doresc să participe și sunt interesați. Cu privire la plăți, s-a făcut referire la nevoia de plăți adecvate și pot să vă asigur că în regulamentul privind prevederile comune plățile sunt uh, trimise de la Comisie la statele membre numai după ce s-au făcut deja plățile de la autoritatea de management la beneficiar. Vrem să ne asigurăm că solicitările de plată trimise de beneficiarul final la autoritatea de management sunt certificate la timp și plătite la timp înainte ca noi să facem rambursarea către statul membru. E nevoie de indicatori clari, indicatori uh, fiabili care să ne arată care este impactul Fondului Social European în ce privește pe tineri, pe vârstnici, pe săraci, toate categoriile de care s-a făcut vorbire. În uh, perioada actuală ne lipsesc uh, indicatorii care să justifice continuarea măsurilor pe viitor. Știm că FSI este considerat ca un laborator social, un laborator de testare pentru viitoare politici, care apoi să fie pus în aplicare în statele membre. Noi considerăm că încercările de inovare socială sprijinite prin FSE duc la schimbări veritabile de politică în statele membre. Un element suplimentar pe care ne bazăm angajamentul nostru de a combate discriminarea și asigura condiții legale este acea cerință prin care trebuie să existe organisme la nivel național care să verifice aceste uh, aspecte în programele pe care le derulează. Deci vrem să ne asigurăm că aceste lucruri se respectă în orice proiecte finanțate de la bugetul european. Am fost uh, impresionată să aud că în Franța Curtea de Conturi a um, criticat numărul de organisme intermediare și da, în perioada următoare de programare probabil că vom încerca să facem același lucru și în celelalte state membre, să raționalizăm procesul atunci când există organisme intermediare, să ne asigurăm că ele nu sunt posibil beneficiari să facem o distinție clară între beneficiari și organisme intermediare. Cred că aceasta a fost o problemă în perioada actuală de programare. S-a făcut o confuzie între cele două, ceea ce sigur că pune probleme pentru punerea în aplicare la organisme intermediare. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat și pentru că m-ați invitat. Mulțumesc! Președinte, mulțumim foarte mult. Iată că am ajuns la finele lucrărilor noastre, dar cred că doamna raportoare mai a ceva de spus foarte pe scurt, pentru că interpreții ne vor părăsi cât de curând. Desigur, doamna președinte, mulțumesc. În uh, numele tuturor colegilor uh, mei, raportori din umbră și deputați, preocupați de acest dosar și de evoluția Fondului Social European, vreau să mulțumesc celor trei vorbitori. Intervențiile lor au fost foarte interesante. În această masă, la cea de-a doua audiere, privind Fondul Social European, am regăsit un subiect pe care îl abordasem și mai devreme, și anume necesitatea de a avea un dialog social pentru a putea dezvolta Fondul Social European și a stimula proiectele. Parteneriatele sociale sunt menite și să promoveze obiectivele noastre de politică prin proiecte. Trebuie să îi uh, atragem pe toți în jurul nostru, așa cum bine s-a spus, trebuie să insistăm pe formare pe tot parcursul vieții și aici nu putem face nimic fără ajutorul partenerilor sociali. În al doilea rând, s-a controlat necesitatea de a lega mai bine, de a corela mai bine politicile sociale și uh, nivelul um, central cu cel local. Dacă este o ruptură în acest lanț, nu vom reuși să facem nimic. În al treilea rând, trebuie să simplificăm. Am insistat pe noțiunea de prag, de diferențiere între dosare și uh, pe uh, numărul mare al organismelor intermediare. În următorul program operațional sperăm să putem îmbunătăți aceste lucruri. Cred că trebuie să evidențiem ceea ce poate să ne aducă fundul Social European prin inovarea socială. Cu toții ați remarcat că una dintre uh, problemele sau lipsurile de eficiență a Fondului Social European este că uh, nu am făcut monitorizarea individuală. Aceasta este marea provocare, pentru că foarte adesea uh, nu uh, acesta este punctul nostru foarte, ca să nu zic altfel, în politicile pe care le desfășurăm va trebui să îi încurajăm pe toți partenerii să participe. Atât. Vă mulțumesc, doamna președinte, pentru organizarea acestei audieri. Președinte, mulțumesc invitațiilor pentru că ne-au adus lumină asupra acestui subiect. Îmi cer scuze pentru confuziile de mai devreme. Bun, acum următoarea etapă în acest dosar este discutarea proiectului de raport al doamnei Mora la ședința noastră din 23-24 uh, aprilie. Am încheiat lucrările noastre pe ziua de astăzi. Ne reîntâlnim mâine la ora 9. O seară bună!